Uh, Dragi uh, colegi, doamnelor și domnilor, să vă ocupați locurile, vă rog. O să începem cu o scurtă informare în legătură cu o serie de evenimente în cadrul activităților Comisiei ITRE. Dragi colegi, doamnelor și domnilor, vă rog să vă ocupați locurile în liniște. Vă prefer, prefer să rămâneți în sală, nu să plecați din sală. Deci câteva informații. O salut pe doamna comisar, însă o să repet în 5, 7, 8 minute, pentru că așa cum am spus la ora 10, aveți nevoie de câteva informații suplimentare în legătură cu câteva evenimente importante. În primul rând, uh, comisiile ITRE și AFET au uh, găzduit pe 31 martie uh, o conferință privind un spațiu comun de inovare și cercetare uh, Uh, în uh, zona de vecinătate, țările din vecinătatea estică și sudică. Deci discuțiile au fost uh, împărțite pe cele două zone pentru că sunt așteptări diferite de ambele părți. A fost coorganizată de Comisia Europeană. Marita Zeile Ministrul Leton pentru Educație și Știință a prezidat, deci discuții la nivel înalt. Comisarul Moedas a fost de asemenea prezent uh, în cea mai mare parte a acestei conferințe și cele două sesiuni s-au axat pe cercetare și inovare ca uh, un motor al dezvoltării economice și sociale. A fost o ocazie unică de a uh, discuta probleme legate de uh, știință și diplomație, o combinare a activităților uh, comisiilor ITRE și AFET și, de asemenea, implicarea Parlamentului European, a Parlamentelor Naționale din țările zonei de vecinătate a Serviciului de European de Acțiune Externă și uh, a președintelui Consiliului. Vicepreședinta comisiei noastre, doamna Toia, a fost uh, prezentă și ea. Patricia, o să te rog să spui uh, ce părere uh, ți-ai format în legătură cu această întâlnire? Care au fost momentele cheie pe durata acestei întâlniri? Ai cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Foarte, foarte pe scurt, câteva idei, o evaluare a modului în care putem să evaluăm, să folosim mai bine acest instrument. În primul rând, aș dori să mulțumesc președintelui comisiei noastre și președintelui comisiei AFET, care au hotărât să organizeze acest uh, eveniment cu participarea a Comisiei Europene și a Consiliului de asemenea. Comisia încearcă să susțină cercetarea în țările învecinate din Est și din Sud zone complicate, după cum știm noi, care au uh, un impact asupra viitorului nostru, aceste eforturi făcute de comisie au fost semnificative, au existat parteneriate, asistență directă, însă am utilizat programul cadru 7 95 uh, de milioane uh, euro din acest cadru pentru a da un impuls uh, inovării și dezvoltării. Atunci am auzit uh, de proiecte legate de uh, construcția instituțională, eforturi de menținere a păcii, construirea capacităților, asistență dată pentru elaborarea legislației adecvate, progresele făcute în domeniul inovării, industrii și Uh, de asemenea formarea profesională aferentă. Uh, un ministru din Ucraina a participat, reprezentanți din țările mediteranene, o uh, reprezentare la nivel înalt, diplomați și acest lucru ne-a dat o imagine de ansamblu a eforturilor făcute de către Uniunea Europeană. Va trebui să analizăm uh, cum acest lucru se integrează cu strategia noastră pentru uh, relații externe. Sigur, cercetarea este foarte importantă în sine, însă este cu atât mai importantă uh, atunci când avem în vedere și uh, obiectivele strategice. Este în interesul Uniunii Europene să privească lucrurile prin această prismă. Cercetarea este și ea un instrument al politicii externe și cred că trebuie să conștientizăm acest lucru în mai mare măsură și să folosim cercetarea într-o manieră mai structurată. Am auzit punctul de vedere a unor oaspeți uh, distinși și cred că ar trebui să parcurgem lucrurile într-o manieră mai ordonată. Ceea ce ați organizat dumneavoastră și domnul Brock este un punct de pornire pentru activitatea noastră în viitor. Cred că va trebui să reluăm această discuție în cadrul comisiei noastre pe uh, baza raportului din uh, Uh, toamnă în legătură cu strategia în domeniul cooperării internaționale pe baza cercetării și inovării. Sper că uh, comisia noastră va putea să ajute în uh, multe privințe pentru că cercetarea este legată, desigur, de energie, industrie, putem să colaborăm cu aceste țări Uh, tehnologia informației și uh, comunicării este un punct uh, în care putem să conlucrăm. Cred că trebuie să colaborăm în continuare cu AFET-ul, cu Comisia AFET, astfel încât acest instrument uh, să fie folosit uh, pentru elaborarea unor politici externe în conformitate cu așteptările noastre și cu contextul actual. Atunci când acest raport se va transforma într-o comunicare a Comisiei, o să îl dezbatem în acest cadru împreună cu Comisia AFET și poate că acest lucru ne va ajuta uh, să înțelegem cum putem să susținem mai bine această strategie europeană. Aș putea să spun uh, ca o concluzie faptul că comisia noastră face foarte multe în aceste privințe, însă nu face parte din uh, contextul uh, strategic. Cred că trebuie să uh, introducem acest lucru într-un context strategic de conlucrare cu cele 16 țări din zona vecinătății. Vă mulțumesc pentru comentariile dumneavoastră. Așa cum am spus, a fost o întâlnire foarte bună și eu o să adaug câteva cuvinte în legătură cu uh, prima întâlnire a grupului de lucru privind Uniunea Digitală de pe 26 uh, martie. Au fost prezenți membrii ai comisiei noastre. O să vă invit pe toți să veniți în continuare la acest uh, grup de lucru cu același entuziasm și să faceți din acest grup Uh, uh, o structură în care să fie împărtășite idei valoroase. Prima întâlnire a fost uh, dedicată discutării aranjamentelor organizatorice. Am hotărât să ne axăm exclusiv pe chestiuni care sunt de competența exclusivă a Comisiei ITRE. În al doilea rând, al doilea pas este să avem un grup de coordonare care să organizeze uh, activitatea uh, pe uh, perioada următoare. Deci avem un grup de lucru și un uh, grup de coordonare. Aranjamentele tehnice sunt uh, similare cu cele ale grupului de lucru uh, Horizon 2020. Nu am vrut să venim cu o altă structură. Robert de Medellin, uh, directorul general al uh, direcției DigiConnect, a fost uh, prezent și ne-a informat în legătură cu tranziția de la agenda digitală la Uniunea Digitală. Pe 6 mai, Comisia va lansa strategia Uh, privind piața digitală unică. Sloganul uh, nu este foarte sigur în momentul de față. Către sfârșitul lunii iunie vom primi primele semnale din partea Consiliului în legătură cu evaluarea făcută de Consiliu pentru uh, prima jumătate a acestui an. Este important în Parlament să ridicăm ștacheta ambițiilor de a construi uh, Uniunea Digitală și domnul Madelin a fost uh, entuziast auzind o astfel de propunere, însă, desigur, acest lucru are nevoie de susținerea Comisiei și Colegiului Comisarilor. Va exista un rezumat de lucru pe care îl veți uh, avea. Următoarea întâlnire a grupului de lucru va avea loc pe 26 mai. Acestea sunt toate informațiile. Acum uh, trecem la punctul. Îmi pare rău, am prea multe hârtii. Trecem la punctul 13. Îmi place cifra 13 foarte mult. Dialogul structurat între Parlamentul European și Comisia Europeană, schimb de opinii cu doamna Elisbieta Bienkovska, comisar pentru piața internă, industrie, antreprenoriat și IMM-uri bun venit uh, în Parlamentul European. Este pentru prima oară, ați fost prezentă aici de atâtea ori și Ați uh, răspuns uh, de o serie de chestiuni legate de Parlament în calitate de prim vicepreședinte al Poloniei. Avem uh, probleme importante de discutat, politica industrială, politica spațială, pentru că ele sunt legate. Vrem să știm care este foaia de parcurs. Desigur, dacă doriți să faceți câteva Uh, remarce în legătură cu strategia privind piața internă sau IMM-urile este foarte important. Uh, și, desigur, aș dori să propun în primul rând, eu știu, să faceți uh, niște remarci introductive, cam 10 uh, minute, după care o să-i uh, invit pe coordonator să facă intervenții de câte 3 minute fiecare și apoi o primă rundă de răspunsuri dată de doamna comisar, după care toți ceilalți membri ai comisiei pot să adreseze întrebări de un minut. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, onorați membri. Este prima oară când discut cu dumneavoastră uh, chestiunile legate de portofoliul meu. O să încerc să fiu succintă. În ultimile uh, cinci luni uh, am avut o activitate foarte susținută. Eu și serviciile mele am fost uh, implicați în toate inițiativele uh, care se reflectă în uh, cele două documente, Fondul European pentru Investiții Strategice și Piața Digitală Unică. După cum v-am spus, o să mă refer pe scurt la toate chestiunile în care suntem implicați. În ceea ce privește Fondul European pentru Investiții Strategice, rolul meu, pentru că am fost foarte implicați în uh, lucrul la această strategie, dar principalul meu rol este să găsesc un răspuns în legătură cu modul în care proiectele industriale pot să fie uh, incluse nu numai cele legate de infrastructură, ci și cele industriale, probleme legate de eficiența energetică a industriei. În februarie, Comisia a adoptat uh, pachetul uh, energetic care va crea o piață uh, internă a energiei, care va îmbunătăți accesul la energie Uh, pentru toată lumea, o energie accesibilă, va reduce costurile printr-o eficiență energetică îmbunătățită. Asta înseamnă o revizuire a mecanismului ETS, uh, o revizuire a directivei privind performanța energetică a clădirilor și a cadrului eficienței energetice pentru produse. În uh, trei uh, săptămâni vom lansa pachetul pentru piața digitală unică. Nu există o distinție între uh, piața digitală unică și piața unică. Știu cât de important este acest pachet pentru dumneavoastră. Știu pentru că uh, am discutat îndelung cu reprezentanții industriei a companiilor. Știu uh, cât de urgentă este necesitatea transformării digitale a industriei. Însă absorpția digitală este limitată în uh, Europa. În primul rând, firmele noastre au probleme la accesarea tehnologiei și finanțelor. Există decalaje mari uh, Uh, între statele membre în adoptarea unor soluții digitale. În al doilea rând, se confruntă cu bariere de ordin tehnic. Componentele digitale trebuie să comunice într-un limbaj uh, comun. În al treilea rând, decalajul privind competențele digitale uh, se mărește. Anul acesta vor exista aproape jumătate de milion de locuri de muncă neocupată în uh, industria care presupune uh, competențe, aptitudini uh, informatice. Firmele trebuie să-și aloce resursele inovării și uh, cercetării și nu avocaților. Pentru competitivitatea industrială, uh, Uh, cred că trebuie să facem uh, progrese în ceea ce privește volumele mari uh, de date și standardizarea. Avem strategia combinată pentru bunuri și servicii Uh, în trecut uh, abordam aceste două uh, componente separat. Acest lucru nu își mai are rostul în momentul de față. Bunurile și serviciile vin în același pachet de la aceiași furnizori. Trebuie să facem progrese în ceea ce privește standardizarea, recunoașterea reciprocă, înlăturarea uh, Uh, barierelor uh, și să ne axăm pe sectoarele cu un potențial economic considerabil. Uh, trebuie să sporim certitudinea companiilor noastre, certitudinea juridică. Probabil că va trebui să alegem o serie de uh, acțiuni. Vrem să fim cât se poate de pragmatici, să avem uh, rezultate palpabile rezultate concrete în acest mandat de 5 ani. Uneori legislația va fi uh, soluția potrivită, dar nu la asta mă gândesc în primul rând. Deseori vor exista alte soluții mai eficiente. Un instrument la dispoziția noastră este uh, semestrul european, am uh, început cu recomandările pentru semestrul european, de asemenea achizițiile publice vor uh, constitui o zonă de interes deosebită. Trebuie să ne asigurăm că cele doi, două noi directive vor fi puse în aplicare. Uh, acest lucru este important în special pentru IMM-uri, pentru ca acestea să se consolideze suntem de asemenea implicați în activitatea privind TTIP-ul, Parteneriatul transatlantic uh, privind comerțul și uh, investițiile este o ocazie unică pentru Europa și pentru Statele Unite, însă, dat fiind că eu răspund de achizițiile publice uh, de pildă, ceea ce mă interesează este reciprocitatea în cadrul uh, acordului uh, TTIP. Trebuie să deschidem uh, piața achizițiilor publice și a serviciilor pe baze reciproce. Pe de altă parte, așa cum am spus, regea reciprocității trebuie să fie respectată. Uh, prin urmare, apreciez angajamentul Comisiei dumneavoastră în pregătirea rezoluției privind TTIP. Câteva cuvinte în legătură cu apărarea. Uh, sigur, uh, situația se înrăutățește din punct de vedere al securității și trebuie să investim mai mult uh, în cercetarea în domeniul apărării eforturile noastre se axează pe acțiuni de pregătire uh, în uh, cercetarea legată de uh, politica comună de securitate și apărare. Acest lucru se va face în afara domeniului de aplicare a programului Horizon 2020, care are o natură civilă. Uh, în acest scop a fost creat un grup la nivel înalt de personalități care va oferi consultanță strategică în legătură cu obiectivele cheie ale acestor uh, acțiuni. Sper că pot să contez pe sprijinul dumneavoastră. De asemenea, sper că o să mă uh, sprijiniți în evaluarea celor două directive în domeniul de uh, apărării. Vom raporto, raporta în legătură cu punerea în aplicare acestora dumneavoastră și Consiliului uh, anul viitor. Sper că sunteți de acord cu mine că industria chiar are importanță în Europa. Industria poate și trebuie să fie în uh, centrul uh, redresării economice deseori nu realizăm acest uh, potențial pe care îl are Europa. Uh, Europa are un uh, rol conducător în industria automobilului, aeronautică, construcții, industria spațială, chimică și sectorul farmaceutic. Trebuie să susținem și să promovăm această industrie. Elementele cheie sunt investițiile și competitivitatea. Trebuie spus că industria nu înseamnă numai producție. Industria modernă nu mai este numai uh, producție, ci e vorba și de servicii, 70% uh, uneori uh, din pondere o reprezintă serviciile și trebuie să ținem cont de acest lucru care vor fi uh, obiectivele cheie ale politicii industriale. Am avut o întâlnire de lucru în special în ceea ce fește industria, în martie. În iunie voi uh, prezenta în extens o măsurile legate de competitivitate și ne vom axa pe trei priorități. Să ajutăm uh, fondurile europene să se integreze în uh, lanțul uh, valoric european. În al doilea rând, trebuie să înlesnim digitalizarea și eficientizarea și, în al treilea rând, să îmbunătățim mediul de afaceri și să încurajăm spiritul întreprinzător. În iunie voi prezenta acele măsuri care sunt puse în aplicare sau care vor fi puse în aplicare și cred că aplicarea efectivă va fi foarte importantă. Trebuie să ne uh, concentrăm și am repetat acest lucru asupra inițiativelor existente, dar trebuie să privim cu mare atenție aplicarea lor. Având uh, în vedere semnificația sa, acest uh, organism uh, trebuie să uh, primească un nou imbold, mă refer la Consiliul pentru Competitivitate, astfel încât acesta să devină un factor de decizie, mai ales atunci când este vorba de industrie. O să vă țin la curent cu toate aspectele menționate, însă dați-mi voie să subliniez încă o dată am discutat uh, chestiuni uh, uh, industriale în Consiliul Competitivitate. În iunie, în cadrul acestui Consiliu, voi prezenta măsurile care trebuie puse în aplicare. Iar în ceea ce privește piața digitală, va exista un capitol aparte în ceea ce privește industria. Vreau să mulțumesc Comisiei dumneavoastră pentru susținerea uh, Uh, dată până în uh, prezent uh, și să mulțumesc în mod deosebit domnului De Becker și Niță pentru raportul în ceea ce privește IMM-urile și creșterea verde. O să facem presiuni asupra statelor membre pentru a simplifica legislația uh, privind IMM-urile, dat fiind rolul lor esențial. De pildă, evaluarea impactului ar trebui să fie o practică standard în toată Uniunea Europeană. Un mandat foarte cuprinzător. Câteva cuvinte în legătură cu politica spațială. Politica spațială a fost adăugată portofoliului meu și este important să spunem câteva cuvinte în legătură cu cercetarea, politica industrială și programele Copernicus și Galileo. În privința cercetării, obiectivul nostru este să uh, asigurăm o non-dependență și un leadership al industriei și cercetării europene. Tocmai de aceea colaborăm cu Agenția Spațială Europeană, cu Agenția Europeană pentru Apărare, pentru a defini o listă de tehnologii critice pe care dorim să le eh, abordăm la nivel de excelență în Europa. De asemenea, trebuie să cooperăm eh, strâns cu Statele Unite, cu statele membre, îmi cer scuze, pentru a exploata sinergiile în ce privește cercetarea și transferul de tehnologie. Accesul la spațiu este de asemenea critic și tocmai de aceea Agenția Spațială Europeană la uh, Consiliul uh, trecut a luat decizia de a uh, dezvolta două noi rampe de lansare pentru sateliți, Ariane 6 și Vega C. În ce privește industria, politica de industria spațiului, mă voi concentra asupra promovării unei eh, industri- baze industriale eh, puternice care să includă și IMM-urile. De asemenea, mă voi concentra asupra dezvoltării pieței interne pentru eh, produsele care sunt legate de această industrie și voi deschide piața pentru oportunități pentru toate companiile europene. Vrem să creăm un spațiu, un spațiu juridic, un cadru de reglementare la nivel uh, UE pentru a promova comerțul uh, transfrontalier cu produse de date recepționate și procesate prin satelit. Vreau să-i mulțumesc uh, doamnei raportor Crălb și comisiei dumneavoastră pentru sprijinul pe care ne-ați acordat și până acum în această chestiune. În ce privește programul Copernicus, Programul de lucru pentru 2015 a fost um, adoptat. Uh, sunt uh, prevăzute două lansări pentru anul acesta. De asemenea, uh, baza de utilizatori pentru datele de tip Sentinel-1 este în continuă crește, pentru că volumul de date este totuși imens Mă refer la datele care sunt accesibile pe termen scurt și mediu uh, utilizatorilor. Am uh, re vizuit comunicarea noastră privind big data și uh, calendarul pentru Copernicus. De asemenea, vrem să ne asigurăm că datele vor fi diseminate eficient. În ce privește Galileo, știți că anul trecut a fost un an dificil pentru programul spațial Galileo trebuie să spunem că eh, programele spațiale niciodată nu sunt eh, lipsite de eh, riscuri, însă am tras consecințele ce se impun și acum pot să spun că urmează să relansăm programul. Primele teste cu noul satelit Galileo au fost încheiate și, după cum știți, pe 27 martie, doi sateliți Galileo au fost trimiși pe orbită. Anul acesta vor urma și altele și până în 2020 vom avea în total 30 de lansări noi. Obiectivul meu este foarte clar. Mai întâi să oferim servicii inițiale încă din 2016 și servicii complete începând din 2020. Strategia noastră se va concentra asupra infrastructurii, asupra asigurării serviciilor și asupra pune pe piața a Galileo. Evident, vă voi informa uh, în continuă în legătură cu eforturile și demersurile noastre și contez pe ajutorul noastră. Câteva cuvinte în încheiere. Această comisie și eu personal suntem hotărâți să relansăm, să revigorăm economia europeană. Și asta cât de repede cu putință. Personal sunt hotărâtă să fac niște schimbări uh, foarte concrete, dar sigur că aceste lucruri se pot întâmpla doar în limitele pe care Comisia le are uh, limite inerente statului său. Comisia Europeană nu poate să înlocuiască, să înlocuiască eforturile guvernelor, ale antreprenorilor și trebuie ca și acești factori să ni se alăture. Rolul nostru este de facilitator, nu de executor. Trebuie ca autoritățile împreună cu mediul de afaceri, cu cetățenii, împreună să facă aceste demersuri. Tocmai de aceea Comisia împreună cu Parlamentul și statele membre trebuie să a, acționeze de aceeași parte a baricadei. Vă mulțumesc foarte mult. Uh. Mulțumim, doamna comisar, pentru tot ce ne-ați spus și vă mulțumim în special pentru interpretarea spiritului în care înțelegeți să vă desfășurați activitatea. Înțelegem că portofoliul noastră este imens. Um, Uh, sigur că portofoliul nostru este un pic mai mare, dar noi suntem 67 de membri în această comisie, că dumneavoastră sunteți doar uh, un comisar. Acum, dacă îmi permiteți, o să facem, uh, trecem la observațiile în numele grupurilor politice. Și acum, dacă îmi permiteți, voi da cuvântul fostului vicepreședinte al Parlamentului european care are competențe în toate aceste domenii pe care le-ați menționat, doamnă comisar, domnul Tajani. Partidul Populare. Vă mulțumesc, domnule președinte, și vă mulțumesc, doamnă comisar, pentru observațiile dumneavoastră introductive. Grupul PPE împărtășește abordarea doamnei comisar cu privire la temele care au fost discutate și noi, ca și Comisia, considerăm că avem nevoie de noi politici industriale în Europa pentru a ne putea atinge obiectivele stabilite până în 2020. Și cred că și discursul domniei sale s-a orientat tocmai în acea direcție. Adică avem nevoie de o regândire a industriilor noastre și avem nevoie de o industrie competitivă în Europa. De aceea, PPE-ul va susține activitatea prezentată, intențiile prezentate de doamna comisar, pentru că acestea, într-adevăr, să se transforme în realitate. Mă bucur să constat în același timp că Uh, obligațiile pe care și le-a asumat, uh, uh, inclusiv pentru problema spațiului și cucerirea spațiului, s-au materializat, iată, deja prin cele două lansări de sateliți din luna martie. Așadar, în 2015-2016 vom putea să punem în aplicare ceea ce ne-am propus pentru această perioadă. Deci nu vorbim doar de principiu uh, despre niște programe, ci avem și realizări concrete. În plus, Galileo, pe măsură ce va fi implementat, va permite industriei și antreprenorilor europeni să se impună mai bine pe piața mondială. Aș vrea, doamnă comisar, să ne spuneți în plus față de cele menționate de dumneavoastră, și anume în legătură cu acel roadmap, cu acel calendar pe care l-ați uh, anunțat încă de la audierea dumneavoastră. Vorbeați de o serie de măsuri pe care vreți să le luați pentru a sprijini industria. Sigur, uh, în principiu, așa în termeni generici, ne este clar ce vă intenționați, dar totuși care sunt intențiile dumneavoastră concrete pentru săptămânile, lunile următoare, pentru ca și noi în Comisia ITRA să ne putem alătura eforturilor dumneavoastră, pentru că interesul nostru până la urmă este comun. Comisia ITRA întotdeauna a sprijinit politicile industriale ale Comisiei Europene și cu asta închei, domnule președinte, spunând doar că Eh, trebuie ca orice politică industrială să țină cont și de problema resurselor, care este un aspect eh, esențial. În legislatura trecută, Comisia, la inițiativa Parlamentului, a lansat eh, un proiect care vizează asigurarea cu titlul de resursă a cantităților necesare de uh, pământuri rare, de minereuri rare pentru industria noastră. În încheiere, domnule președinte, cred că uh, o regândire a politicilor industriale este un minunat instrument pentru crearea de noi locuri de muncă. Vă mulțumesc. Äh, nu v-am înțeles foarte bine, dar bănuiesc, domnule președinte, că mie mi-ați dat cuvântul. Nu s-a auzit pentru că microfonul nostru nu era pornit. Mulțumesc, uh, domnule președinte, vă mulțumesc, doamnă comisar Biancovska. vă mulțumesc pentru cuvintele dumneavoastră pline de, uh, de, de pasiune. Uh, împărtășim și noi aceeași abordare, anume că avem nevoie de o regândire, de o dinamizare a politicilor noastre industriale. Suntem un grup care întotdeauna și dintotdeauna Eh, s-a exprimat în favoarea susținerii micilor întreprinderea IMM-urilor. Poate că vreți să ne spuneți, eh, să elaborați puțin pe marginea eh, reducerii birocrației pentru IMM-uri, pe care ați menționat-o doar așa tangențial. Ați vorbit și despre politica cu privire la spațiu și aici, în legătură cu imaginile de satelit de mare rezoluție, am și o întrebare Știți că Parlamentul va, eh, vă susține eh, în eh, negocierile pentru finalizarea directivei pentru această, pe această temă, pentru că și noi ne dorim o legislație europeană în domeniu. Credem că este un capitol foarte important care ar putea să susțină și să genereze, practic, o nouă politică industrială sectorială. Pentru noi însă toate aceste date culese prin, și transmise prin satelit încă sunt un eh, teren eh, nou eh, pentru că încă nu suntem obișnuiți să lucrăm cu aceste date. Și cred că și mai nou este acest domeniu pentru Consiliu, pentru că deocamdată Consiliul în ședința Coreperului de săptămâna trecută a, s-a pronunțat uh, foarte evaziv într-un soi de decizie în sensul de a mai discuta și pe viitor oportunitatea acestei probleme. Și atunci vreau să vă întreb uh, ce intenție aveți uh, pentru a facilita puțin progresul pe acest dosar în contactul pe care îl veți avea cu statele membre. Adică cum vreți să obțineți un acord din partea Consiliului, ca Consiliul să fie de acord că tema aceasta nu este o temă națională, ci una europeană. Pentru că doar așa, cu uh, concursul Consiliului putem ajunge la o decizie care să garanteze generarea unui cadru de reglementare. Deci noi, ITRE, susținem uh, uh, dosarul, dar și raportorii din umbră, din IMCO și din celelalte comisii ne susțin. Așadar, ca să vă putem și noi susține, ne interesează totuși să aflăm care sunt proiectele dumneavoastră concrete pentru a demonta aceste rezistențe care apar momentan la Consiliu. Mulțumim, dăm cuvântul reprezentantului ECR. Благодаря за презентацията, госпожо комисар. Vă mulțumesc, doamnă, domnule președinte, și vă mulțumesc, doamnă comisar, pentru prezentarea dumneavoastră puteți să vă bazați și să vă sprijiniți pe sprijinul nostru, în spre ce privește programul spațial cel puțin. Dar haideți să vă dau un exemplu care evidențiază un alt aspect al um, discuției noastre de astăzi. Vorbim despre cel mai sărac stat uh, membru al Uniunii Europene, despre redindustrializarea acestei țări. Sectorul minier din Bulgaria uh, oferă pâine unui număr de 50.000 de familii, adică este un factor economic deosebit pentru Bulgaria. Din păcate însă, minele deținute de statul bulgar sunt uh, la un nivel uh, tehnologic din, care corespunde anilor 90, 1930-50, cam atunci au și apărut aceste mine. Deci în, ultimele decenii nu s-a, în ultimele decenii nu s-au făcut niciun fel de eh, investiții acolo. Dar s-au impus recent eh, sta, eh, standarde și cerințe europene. Ei bine, acum aceste mine au fost privatizate, au fost oferite unor așa numiți investitori privați, minerii sunt exploatați fără a fi uh, fără a se fi făcut uh, investiții pe măsură, deci profitul pentru investitorii uh, privați este uh, maxim, în timp ce salariile pentru mineri sunt de 300 de euro. Și asta într-un stat membru al UE. Condițiile de lucru sunt extrem de deficitare și măsurile de securitate ale, pentru muncitori sunt întotdeauna pe plan secund. În plus, în regiunile în care industria mineră este dominantă, uh, a crescut foarte mult nivelul uh, poluării, uneori uh, echivalent cu unele catastrofe naturale adevărate. Eh, flora, fauna sunt amenințate și riscul de a contacta anumite boli este crescut. Bulgaria nu poate face fața acestor chestiuni de una singură, pentru că închiderea minelor ar, eh, crește, ar fi o catastrofă economică, ar eh, face ca șomajul să explodeze și de aceea ne avem nevoie de ajutor din partea Uniunii Europene pentru a compensa minerii, pentru a recalifica, pentru a reabilita zonele poluate. Vă reamintesc de programul lui Margaret Thatcher din anii 70-80 în Regatul Unit și cred că un asemenea program, un program similar, ar putea să fie aplicat și Bulgariei Uh, pe de o parte limitând beneficiile și profiturile uh, investitorilor, pe de altă parte ameliorând condițiile de viață ale bulgarilor. Mulțumesc și acum din partea ALDE. President, uh, Chairman, uh, first of all, let me say that... Uh... Doamna mulțumesc. Uh, doamna comisar, mi-a plăcut vigoarea prezentării dumneavoastră și n-am găsit nimic ce să fi lipsit uh, cu desăvârșire din prezentarea dumneavoastră. Acum totuși suntem într-o fază excipientă a acestei legislaturi și, și chiar dumneavoastră ați spus că pe anumite subiecte încă urmează să prezentați uh, niște inițiative legislative. Haideți să credem că este prima dintr-o serie de mai lungă de uh, întrevederi. Uh, evident se recunoaște că și dumneavoastră puneți uh, accentul pe cei trei piloni pe care se bazează și uh, planul Juncker. Ați vorbit uh, de finanțare, de nevoia finanțării adecvate, ați vorbit și de povara administrativă. Dar înțeleg că și dumneavoastră sunteți conștientă că trebuie să veniți cu propuneri mai concrete, cu propuneri mai clare atât în domeniul economiei digitale, cât și în domeniul industriei clasice. Spuneați că în mai doriți să veniți în fața noastră cu o propunere privind reducerea poverii administrative. Înțeleg că vreți să reduceți poverile financiare asupra IMM-urilor, dar haideți să recunoaștem că uh, IMM-urile sunt și cele mai vulnerabile companii. Și de aceea uh, Poate că ați putea să elaborați puțin pe tema aceasta a reducerii poverilor administrative în general și în special pentru IMM-uri, pentru că știm care exact care este poziția vicepreședintelui Timmermans. Aș aprecia, așadar, dacă ați putea să vă opriți puțin și să zăbuviți și asupra uh, startup-urilor. Uh, nu mă amintesc să fi auzit uh, uh, o să, menționarea în discursul dumneavoastră acestor startup-uri. Spuneți, spune toată lumea că ne temem că afacerile noastre ar putea să se mute în Statele Unite și că marile afaceri europene ar putea să se reinventeze în Statele Unite. Și atunci vă întreb care este ambiția noastră în a păstra aceste startup-uri la noi în Europa. Vorbeați și despre promovarea spiritului antreprenorial. Nici aici n-ați intrat în detaliu și v-aș fi recunoscător dacă ați elabora puțin asupra acestei teme. Pentru că este o temă orizontală. Câtă vreme eram, făceam parte din mediul eh, de afaceri, eh, antreprenariatul era echivalent cu disponibilitatea de asumare a unor riscuri și eu cred că dacă vorbiți dumneavoastră de așa ceva, atunci poate ne și spuneți care sunt acele domenii în care vreți să susțineți pe antreprenori. Evident, în, într-o abordare concertată cu cea celorlalți comisari. Mulțumesc, spune președintele, și acum numele verzilor, domnul Bütikofer. Thank you, Chair. Thank you, Commissioner. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și doamne comisar pentru prezentare. Aș vrea, în primul rând, să pun o întrebare referitoare la ceea ce ați spus în legătură cu TTIP. Ați vorbit de reciprocitate în domeniul achizițiilor publice. Vă înțeleg, însă îmi amintesc că în relațiile cu China am renunțat la această chestiune a reciprocității. Ne spuneți, deci, că sunteți de părere că de data aceasta ar trebui să insistăm mai mult față de Statele Unite pentru a menține acest principiu al reciprocității în achizițiile publice? În al doilea rând, ați vorbit de reforme legate de Consiliul Concurenței. Când vicepreședintele Tajani ocupa încă postul dumneavoastră, a abordat aceeași problemă. Așa că poate veți să ne dați mai multe detalii despre direcția pe care o veți aborda aici. În al treilea rând, nu am tendința de a prezenta în general Comisia Barroso și să o găsesc favorabilă față de comisia dumneavoastră. Sunt însă de părere că această comisie pune mai puțin accent pe nevoia unei nașteri a industriei decât comisia anterioară. Ce veți face, deci, doamnă comisar, pentru a pune accentul pe această nevoie de renaștere industrială? Noi vă vom susține în această comisie dacă veți pune de asemenea accentul pe inovare. Ați menționat și nevoia de a vă concentra pe eficientizarea resurselor și digitalizare. Cred că este una din cele mai importante nevoi actuale. Dacă nu facem progrese în următorii patru ani, atunci probabil că industria europeană va pierde și avantajul pe care îl are acum în privința eficientizării resurselor și nu va recupera niciodată decalajul, în special în industria producătoare. Apoi, aș vrea să susțin și să întăresc ceea ce a spus domnul Tajani în privința materiilor prime. Aș vrea să știu cum noua comisie și dumneavoastră personal veți continua lucrările Consiliului Concurenței. Mulțumesc! Vă mulțumesc, stimate coleg. Și acum de la GUE, domnul Senichiotis. Mulțumesc, domnule președinte. Doamnă comisar. Aș vrea să repet ceva spus de antevorbitorii mei, însă din altă perspectivă. Aș vrea să menționez TTIP. TTIP nu este un acord comercial tipic. Așa cum știm toții, scopul principal este acela de a înlătura multe obstacole și de a ne asigura că sunt înlăturate barierele în calea profitului companiilor multinaționale de pe ambele maluri ale Atlanticului. Așa cum e de așteptat, consecințele vor fi dezastruoase pentru IMM-uri. Iată de ce suntem de părere că acordul TTIP este împins în față într-un mod nedemocratic și lipsit de transparență. Țări precum Grecia și Cipru vor primi o lovitură fatală dacă acordul TTIP este finalizat și, de asemenea, IMM-urile vor primi o legătură fatală. După cum știți, multe dintre aceste IMM-uri sunt oricum în pragul falimentului, așa că impactul ar fi dezastruos. Pentru că IMM-urile sunt roata principală în economia europeană. Aș vrea să știu cum veți proteja IMM-urile din calea acestui impact dezastruos. și aș vrea să știu ce măsuri de protecție aveți în vedere pentru imm ul dincolo de ceea, de ceea ce este inclus deja în TTIP. Nu am auzit nimic despre măsuri specifice până acum și aș vrea să știu cum le va fi mai ușor IMM-urilor să acceseze fonduri și programul de finanțare date fiind opțiunile limitate pe care le au față de companiile multinaționale. Mulțumesc! Mulțumesc, domnule coleg, doamna Capel. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc, doamna comisar, pentru prezentarea dumneavoastră cuprinzătoare. Ați abordat o serie de teme care ne preocupă foarte mult aici în Comisia ITRE mai întâi EFSI, apoi strategia digitală, competitivitatea, cucerirea spațiului și așa mai departe. În special, eh, domeniul economiei digitale eh, este o mare prioritate Eh, pentru noi, așa cum a spus-o și eh, domnul președinte al comisiei eh, noastre. Ne pune mare încredere și mari speranțe în această economie digitală, așa cum a spus-o și domnul Oettinger. Doamnă comisar, ați arătat că avem un, totuși unele probleme. Accesul la tehnologii, lipsa de muncă, forță de muncă calificată, vorbeați de zeci de mii de posturi vacante, lipsa standardizării și, și uneori și lipsa certitudinii juridice. Am constatat, în privința IMM-urilor, de pildă, că există interpretări foarte diferite în legătură cu anumite uh, uh, nișe, respectiv anumite uh, sectoare economice, dacă mă gândesc la Airbnb și alte tipuri de noi afaceri, de pildă. Anul trecut, doar 14 sută din IMM-uri au folosit internetul ca metodă de, de cale de distribuție pentru produsele și serviciile lor. Pentru anul acesta erau prevăzute deja 33%. Acum vreau să vă întreb ce măsuri veți lua pentru a aduce și a integra în economia digitală IMM-urile. Credeți că va fi posibil ca în 2015 să avem uh, uh, 33% acces la vânzări prin internet prin, prin, pentru IMM-uri? Am spus, ați spus că în iunie veți prezenta un raport privind competitivitatea. Întrebarea mea în acest context este ce măsuri concrete veți prezenta în raportul dumneavoastră pentru reindustrializarea în proporție de 20%, așa cum ați spus că se impune. Mulțumesc foarte mult. Aș vrea acum să o rog pe doamna comisar să dea o primă serie de răspunsuri. Mm-hmm. Sper să nu ratez nicio întrebare. Dacă se întâmplă asta, fiți siguri că veți primi răspunsul. Poate că nu voi avea detalii pentru fiecare răspuns. În ceea ce privește foaia de parcurs despre care m-ați întrebat, așa cum am spus și în discursul meu, în iunie vom prezenta o listă de măsuri Putem să-i spunem foaie de parcurs, chiar dacă nu este neapărat asta. În programul de lucru al Comisiei nu există această foaie de parcurs, dar industria este un domeniu principal de interes. Așadar, în iunie vom prezenta o listă de măsuri, fie care sunt în curs de implementare sau vor fi implementate, și vom aborda acest subiect în detaliu în strategia privitoare la piața unică, probabil în noiembrie. Probabil că strategia va fi adoptată în noiembrie. În ceea ce privește materiile prime, am primit două întrebări. Bineînțeles că e un subiect care ne preocupă. Căutăm cea mai bună modalitate de a implementa recomandările grupului. Sunt foarte sigură că aceste recomandări vor contribui la apelul pentru proiecte în orizontul 2020 grupul de rețele Ericon s-a dovedit foarte util în ceea ce privește situația materiilor prime în Europa. Și sunt de acord cu domnul Buticofer aici sunt ultimii ani în care trebuie să facem progrese ca să nu pierdem poziția pe care o avem în inovare și cercetare, dar și în eficientizarea resurselor. Am nevoie în continuare de sprijinul dumneavoastră. Nu vă imaginați că nu punem accentul pe renașterea industriei, însă, pentru că această comisie se concentrează foarte mult pe a adăuga lucruri față de comisia anterioară, trebuie să vă oferim informații foarte concrete în privința ceea ce vom face. Anul acesta vom veni cu documente strategice, însă E de asemenea foarte important să nu pierdem din vedere felul în care aceste documente vor fi puse în aplicare. Referindu-mă acum la TTIP. Da, cred că trebuie să insistăm foarte mult în ceea ce privește achizițiile publice, în ceea ce privește cadrul de reglementare. Acestea sunt subiectele de care mă ocup eu direct. Cadrul de reglementare pentru industria chimică, pentru industria de automobile, trebuie să insistăm foarte mult în privința acestei reciprocități. Trebuie să ne asigurăm că ea există, nu doar că e trecută pe hârtie. Politica spațială și industria de apărare. Vă mulțumesc încă o dată, doamnă Col, pentru sprijinul dumneavoastră. Și nu sunt doar vorbe goale, credeți-mă. Nu a fost deloc ușor <clears throat> să avem această nouă inițiativă în privința diseminării datelor prin satelit. Cred că e foarte important pentru industria noastră să avem această legislație. Și trebuie spus că Statele Unite a aprobat un astfel de pachet legislativ cu 20 de ani în urmă. Așadar, acum trebuie să vă spun că la Coreper lucrurile au stat chiar mai bine decât mă așteptam. Nu în ultimul rând datorită sprijinului primit din partea Parlamentului. Urmează doar întâlniri bilaterale cu state membre care încă nu sunt pe deplin convinse despre importanța acestui acord sau care pur și simplu vor să-și protejeze propriile piețe. În ceea ce privește sectorul minier, Consiliul Concurenței pentru Industria Europeană. Vreau să vă asigur că menținerea locurilor de muncă este un aspect crucial. Nu doar crearea de noi locuri de muncă, ci și menținerea locurilor de muncă existente. Comisia este dornică să ofere asistență statelor membre care se confruntă cu dificultăți. Bineînțeles, în linie cu legislația privind concurența. Însă e foarte important ca statele membre să aibă politici care să ajute oamenii să se adapteze la noile condiții. Sunt multe lucruri care nu pot fi făcute decât în colaborare, Comisia lucrând împreună cu statele membre, ceea ce presupune un efort mare, mai ales din partea statelor membre. E important însă pentru noi toți să menținem locurile de muncă pe care le avem. Acum, în ceea ce privește IMM-urile, 25% din planul Juncker se va duce către IMM-uri, adică 75 de miliarde de euro. Cred că va fi partea cea mai rapidă a programului nostru, pentru că Banca Europeană de Investiții trebuie să fie gata cu lucrările pregătitoare în ceea ce privește IMM-urile. Probabil că imediat după perioada de concediu vom fi gata să punem acest lucru în aplicare. IMM-urile sunt un subiect important pentru statele membre. Noi putem să convingem statele membre, putem să luăm măsuri în privința birocrației, uh, însă este de fapt o salcină a statelor membre. Ați menționat și afacerile startup. Strategia Uniunilor Piețelor de Capital va fi gata în luna iulie și va include și acest aspect. Așa cum spuneți, nu ne putem pune poate de acord <clears throat> pentru că nu sunt surse financiare pe piață. Nu sunt instrumente adecvate, poate, pentru a accesa acești bani, pentru ca IMM-urile să poată accesa acești bani. Chiar acum două zile la Hanover am avut întâlniri cu reprezentanții mai multor afaceri startup și ei nu vor subvenții, vor acces la surse financiare sub formă de împrumut sau orice fel. E vorba de o listă foarte largă de instrumente de lucru în strategia Uniunii Piețelor de Capital, care, așa cum spuneam, va fi gata în iulie. Am spus asta de multe ori și poate că știți și dumneavoastră, în Europa putem să în bugetul inițial până la un milion de euro pentru afacere startup, însă acela este un plafon de netrecut. Peste un milion de euro este imposibil. Chiar și pentru proiecte foarte bune, foarte eficiente. Bineînțeles că multe dintre aceste proiecte sunt inovatoare, deci presupun și un anumit grad de risc. Sunt proiecte în sectorul digital, Însă aceste companii găsesc surse de finanțare dincolo de Atlantic, în Statele Unite. E ceva ce nu ne putem permite. Trebuie să identificăm instrumente financiare, surse de finanțare aici, pentru afacerile startup. În ceea ce privește TTIP și impactul asupra IMM-urilor. în afară de ceea ce am spus deja, și anume că reciprocitatea trebuie menținută. Trebuie să avem reguli clare și echitabile pentru ambele părți implicate. Acum mă voi referi la IMM-urile. IMM-uri. Eliminarea birocrației, care probabil vor scădea costurile Trebuie să ne asigurăm că IMM-urile au acces la informațiile necesare pe o singură platformă online. Suntem în curs de reorganizare a instrumentelor informaționale și IT pentru IMM-uri. Suntem foarte siguri că acest acord va obliga părțile să întărească capacitatea internațională. Uh, what uh, else? Um, sharing economy, I have also... Uh, în ceea ce privește economia colaborativă sau de partaj, a fost o întrebare legată de aceasta. Aș vrea să spun câteva cuvinte doar. Avem trei plângeri uh, până acum în legătură cu Franța și Germania. Conlucrăm cu Comisia pe această temă și va fi o muncă uh, destul de grea în ceea ce privește propunerea privind această economie colaborativă sau de partaj. Obiectivele trebuie să fie în conformitate cu legislația europeană. Personal, cred că în acest caz anume, Uh, avem în vedere o modalitate nouă de a crea uh, o companie. Acest tip de economie aduce beneficii societății, uh, clienților și dezvoltă un nou tip de companie, compania digitalizată. Nu știu dacă am răspuns la tot, aproape totul. Și oricum, uh, în 20-25 de minute veți avea cuvântul de încheiere. Uh, vă mulțumesc uh, pentru întrebări și răspunsuri. Avem 17 colegi înscriși pe listă, câte un minut fiecare. Domnul Nica dorește să ia cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Dar it's a great chance that we have Romanian translation, so uh, I like to do that. Uh, o, uh, două întrebări foarte scurte, doamna comisar. În primul rând, felicitări că ați venit uh, să ne spuneți care sunt planurile. Și o primă întrebare s-ar referi la faptul că ați anunțat că în 2015 veți prezenta un plan uh, de revitalizare, de creștere a competitivității industriei europene. Uh, Uh, dacă puteți să spuneți două, trei elemente din uh, acest, uh, acest plan pentru ca, pe care le prevedeți, pentru că ele sunt așteptate de către toată industria europeană. Și în al doilea rând, vorbim despre digitalizare poate un prim element ar trebui să fie și acela de a uh, avea acces la tot ceea ce înseamnă conținut digital acolo, indiferent de locul în care te afli. Este anormal ca aflând de la Bruxelles să n-ai acces la conținutul unui site uh, din uh, Varșovia doar pe considerentul că plata contului de internet respectiv a fost făcută în Varșovia și tu te afli la Bruxelles cred că ar fi un semnal extraordinar și vă adresez și dumneavoastră această rugăminte pe care am adresat-o și domnului vicepreședinte azi. Mulțumesc. Thank you, thank you very much, Mr. Chair. Thank you very much, uh, um, colleague and Mr. Mulțumesc, uh, domnul Gerek. Mulțumesc uh, foarte mult, doamnă comisar. Mă bucur că sunteți cu noi aici și sper că veți veni mai des în viitor. Atunci când vorbim despre reindustrializare, ne gândim la cooperarea între marile multinaționale. Însă ce fac de fapt? Ele fug din uh, Europa. Acest uh, proces uh, se va accelera. De ce? Din cauza competitivității. s-a pierdut din competitivitate și nu sunt de acord cu această idee că ne-am menținut competitivitatea. Nu, cred că aceasta s-a erodat. Însă se creează potențial pentru uh, crearea de noi uh, IMM-uri care ar putea să concureze pe plan uh, global. Însă finanțarea acestora nu este suficientă. Uh, ce mecanism aveți în vedere pentru a susține aceste companii care se află la început de drum? Ce putem face? Președintele întrerupe. Următorul vorbitor. Doamna comisar, la audierile din octombrie, unul dintre angajamentele pe care le-ați făcut și citesc, o să uh, propun uh, revizuirea lui Small Business Act, uh, legii pentru mici întreprinderi uh, din uh, Europa. În 2014 au avut loc consultări pe marginea acestei comunicări, unde au venit mai bine de 1800 de răspunsuri, dovada interesului stimulat. De ce acest act nu a fost inclus în uh, programul de lucru al uh, Europei și uh, cred că inovarea este esențială pentru tinerii întreprinzători, însă cred că programele comunitare nu contribuie la inovare. Poate Comisia să ajute să promoveze inovarea pentru tinerii întreprinzători. Mulțumesc! Mulțumesc, colegul Galer. Mulțumesc. Aș vrea să vă mulțumesc, doamnă comisar, pentru că ați ridicat problema cercetării în domeniul apărării și uh, proiectul pe care l-am inițiat împreună cu președintele uh, Busec. Ca membrii, intenția noastră a fost ca punerea în aplicare acestui proiect pilot să preia chestiunea cercetării în domeniul uh, apărării în cadrul operațiunilor uh, privind politica comună de apărare uh, și securitate. Sunteți de acord că acest lucru va avea un impact asupra acțiunilor pregătitoare, un astfel de prepilot? pilot? Mulțumesc, colegul Kelly. Domnule președinte, și eu vreau să o felicit pe doamna comisar pentru entuziasmul de care a dat dovadă Uh, în încercarea de a-și atinge obiectivele și asta rapid. Am fost încântat să aud că s-a pus accentul pe uh, industria spațială, care are un potențial uriaș pentru noi. S-a menționat de asemenea și TTIP-ul. Și TTIP-ul are un mare potențial. Și dacă nu suntem mulțumiți, putem să-l respingem. Uh, am fost uluit că a accentuat de două ori necesitatea reciprocității uh, în ceea ce privește TTIP-ul. Reciprocitatea nu face parte din achizițiile publice. A spus asta nu odată, ci de două ori. Doamna Werner. Mulțumesc, domnule președinte. Doamna comisar, am o întrebare cu privire la digitalizare. Digitalizarea lanțului uh, valoric în economie uh, vizează elemente din diferite politici sectoriale. De asemenea, este și o componentă importantă a unui proiect de reindustrializare, dar poate să, fie, poate să fie doar dacă în Europa există și un cadru de reglementare coerent pe această tema digitalității. Și vreau să întreb dacă avem această temă atât de complexă, nu cumva facem ca acei mulți bucătari care strică ciorba, încercăm fiecare să-și aducă contribuția. Eu cred că evoluția din ultimii ani nu este reprezentată corectă. Cum nu este corect pentru să avem două directive pentru piața internă, trebuie să avem doar una. Eh, deci, cum vreți să oferiți eh, și IMM-urilor un cadru de reglementare corect și echitabil pentru digitalizarea economiei? Dumneavoastră vorbiți de o pondere de 20% a eh, industriei în PIB-ul european până în 2020. Cum vreți să asigurați acest obiectiv dacă, de fapt, producția industrială este în regresie? Și care sunt, președintele întrerupe, uh, ar, urmează doamna Moody. Thank you very much. Uh, Preluând uh, cele spuse de colegul meu în legătură cu lucruri care au dispărut, a fost uh, anunțată o rețea uh, pentru femeile întreprinzători care urma să fie creată în 2015 și nu s-a mai spus nimic uh, despre aceasta. Salut uh, comentariile dumneavoastră în legătură cu ceea ce s-a făcut în domeniul Copernicus și Galilei, Galileo uh, cu sateliții, însă am saluta o mai mare transparență în ceea ce privește revizuirea acestora în legătură cu fondul de investiții uh, strategice, știți că este vital dacă analizăm industrializarea, să investim pentru viitor și să protejăm și finanțarea programului uh, Orizont 2020. Uh, Doamna Calas. Mulțumesc, doamnă comisar. O parte a portofoliului dumneavoastră reprezintă uh, întreprinzători. Ați vorbit despre acest lucru pe scurt, însă am uh, o întrebare legată de cultura, legată de cultura uh, afacerilor în uh, Europa. Europenii nu își asumă prea multe riscuri, am putea spune. Deci, cum aveți în vedere să promovați această schimbare de mentalitate, astfel încât oamenii să-și asume mai multe riscuri, să-și înființeze propriile întreprinderi, propriile companii, să-și pună în practică ideile, astfel încât numele, numărul întreprinzătorilor să crească? Domnul Zoinio. Mulțumesc. Am o întrebare foarte concretă legată de politica industrială. Uniunea energetică, Uniunea digitală sunt speranțe ale Europei. Acestea ar trebui să ne ajute să depășim criza despre care s-a vorbit atât. Astăzi, industria noastră uh, este minată de chestiuni legate de costuri, costuri de mediu, costuri sociale și avem nevoie de o nouă politică industrială, trebuie să investim în sectoare care să fie uh, uh, concurente, fără să uităm din vedere uh, elementele sociale uh, și de investiții. Automobilele electrice sunt o inovare și, într-adevăr, industria europeană uh, are un rol de pionierat. Acest lucru reduce emisiile, reduce uh, dependența noastră energetică și insist asupra acestui lucru pentru că sper ca acest lucru să fie auzit de Comisia Europeană. Mulțumesc. Doamna Uzbasca, mulțumesc foarte mult. Mă bucur să vă văd aici, doamnă comisar. Mă bucură implicarea noastră și spontaneitatea noastră. Ați spus că se lucrează la aspecte legate de achizițiile publice. Nu credeți cumva că achizițiile publice ar trebui să fie și un instrument care să stimuleze inovarea prin dispoziții prin care inovarea să fie uh, unul dintre criterii atunci când se participă la astfel de procedură de achiziții publice. În felul acesta se poate construi potențialul modern uh, în Europa. Mulțumesc, doamna vicepreședinte Patricia Toia. Domnule comisar, vă mulțumesc uh, pentru prezentarea dumneavoastră detaliată cu privire la diferite componente ale portofoliului dumneavoastră. Europa a suferit foarte mult în urma relocării și acum se pare că unitățile producătoare se întorc acasă. Se pare că uh, acum acest fenomen este semnificativ în anumite sectoare care este părerea dumneavoastră? Considerați că este un aspect semnificativ și dacă da, cum uh, uh, ajută uh, Europa la reîntoarcerea acestor unități? Fiecare loc de muncă care se pierde în fiecare companie este o pierdere de bunăstare pentru Europa. A doua întrebare se referă la Europa socială. Avem uh, chestiunea economiei sociale. Companiile non-profit care oferă uh, servicii sau uh, producție care sunt parte integrantă din economia europeană. Și se pare că ponderea lor este de 11-12%, deci una deloc neglijabilă. Doamna Sander. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Doamnă comisar, ați insistat și sunteți de acord cu dumneavoastră asupra necesității de a crea un mediu favorabil uh, investițiilor în întreprinderi. Cadrul legislativ face parte din aceasta și în acest sens vreau să salut uh, inițiativa REFIT pentru o legislație mai pertinentă și mai adaptată uh, această inițiativă va ajuta un număr de întreprinderi. Uniunea Europeană face uh, eforturi și prin legislație cum putem să evităm situația în care, prin uh, transpunere, statele membre aduc uh, în legislație constrângeri uh, suplimentare, așa cum este cazul în țara mea, Franța, în mod deosebit. Președintele, mulțumesc. Domnul Piper. Mulțumesc, domnule președinte. În ceea ce privește evaluarea impactului, pe 28 aprilie vom avea o propunere a Comisiei privind mai bună legiferare. Atunci când uh, estimează impactul propriei uh, Uh, legislației, Comisia încearcă să atenueze uh, costurile uh, și povara pe care o reprezintă legislația respectivă. Cum, cât de independent ar trebui să fie un organism pentru mai bună legiferare, dacă răspunde de evaluarea impactului legislației, uh, costul și uh, efectul pe care îl are asupra uh, subsidiarității. Se gândește Comisia la un organism independent? Domnul Martel. Mulțumesc, uh, domnule președinte, doamnă comisar. Obiectivele dumneavoastră sunt, a spune, bune. Vreau să spun că nu avem mișloacele pentru a atinge aceste obiective. Ne lipsesc mișloacele pentru că suntem într-o cursă, într-o concurență mondială uh, și trebuie să fim uh, competitivi unii față de ceilalți. Ne trebuie o Uh, politică industrială echitabilă. Am o întrebare foarte simplă. Uh, în ceea ce privește libertatea campionilor europeni, ați vorbit de Ariane, de Galileo, dar putem să vorbim și de Airbus cu întreprinderile sale, uh, cu un rol de pionier. Și n-am să citez numai uh, cazul specialistului în uh, inox, uh, căruia i s-a interzis să cumpere o unitate din Italia. Și aceasta în beneficiul concurenței din China. Cum putem să evităm astfel de situații? Madame Griffin. Mulțumesc, care cuvântul doamna Griffin. Uh, mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc, doamna comisar. În ce privește antreprenoriatul, Europa are de recuperat un mare deficit între, în ce privește antreprenoriatul în rândul femeilor și comunității de culoare. Ce măsuri uh, propuneți pentru a uh, reduce acest clivaj și pentru a face antreprenoriatul accesibil tuturor cetățenilor? Mulțumesc, doamnă, pentru întrebarea pe care ați adresat-o, doamne comisar. Și o rog acum pe doamna comisar, dacă e pregătită, să răspundă la întrebare. Ok. Uh, thank you for all the questions. Mulțumesc pentru toate întrebările formulate. Voi încerca să le grupez puțin și să răspund la toate așa mai sintetic. Uh, domnule Nica, în legătură cu aspectele industriale, am enunțat în mm, discursul meu uh, trei priorități majore. Mai întâi, în ce privește lanțul valoric, uh, încercăm să Eh, integrăm eh, IMM-urile noastre în eh, lanțul de valori global. Apoi, în al doilea rând, transformarea în sensul digitalizării și industriei și economiei și, în al treilea rând, stimularea antreprenoriatului. În ce privește acum piața digitală, toate chestiunile pe care le-ați menționat uh, dumneavoastră și care țin de uh, domeniul digital intră și în sfera pieței unice digitale. Sigur, trebuie crescută digitalizarea, dar nu numai a IMM-urilor, ci a întregii economii. Mai întâi avem nevoie de o uh, infrastructură digitală și apoi trebuie să avem și o piață internă care să funcționeze pe această infrastructură. Acum uh, uh, răspund unui vorbitor care mi-a adresat în întrebare în uh, polonă. Nu cred că Uniunea Europeană și-a pierdut deja competitivitatea, nu, dar cred că este de maximă urgență și de actualitate să ne relansăm și în domeniul competitivității. Și uh, competitivitatea se bazează într-adevăr pe IMM-uri și aici trebuie să cooperăm cu statele membre care, din păcate, de multe ori uh, pun bariere și obstacole în calea uh, implementării pieței unice. Deci, în baza analizei pe care am efectuat-o, în baza informațiilor pe care le-am cules și având în vedere că există legislație nouă în domeniu în Uniunea Europeană, încercăm să punem în aplicare în statele membre fiecare dintre aceste elemente legislative. În același timp însă, implementarea fiecărei măsuri legislative trebuie verificată uh, din punct de vedere al impactului acestea și posibil un, unui potențial impact negativ asupra um, unor uh, se, sectoare. Este, este important ca uh, companiile uh, care atrag capital, IMM-urile să crească într-o manieră uh, uh, organică. Companiile, IMM-urile nu au nevoie de bani care să le fie oferiți pe tavă. Nu, au nevoie de o legislație bună care să fie pusă în aplicare individualizată în uh, statele membre. Și uh, IMM-urile, startup-urile, sigur, depind foarte mult de uh, legislația națională. Numai că dacă, de pildă, lucrează aceste, această imame în domeniul industriei chimice, atunci, sigur, trebuie să respecte și standarde europene. Și tocmai de aceea trebuie ca, pe lângă uh, infrastructură, să, evolueze, să evolueze și uh, mediul de afaceri și IMM-urile trebuie să se dezvolte și să alineze la uh, evoluțiile și trendurile actuale. Analyzing. În suntem apoi în curs de analizare a unor informații pe care le primim și pe care le vom sintetiza până la decembrie pentru a um, publica uh, propuneri de măsuri legislative noi. În cursul uh, Consiliului de Competitivitate din iunie vom uh, face și unele prime propuneri. Răspunzând doamnei Dali, cred că Erasmus este un bun instrument pentru stimularea inovării în rândul tinerilor sau, să spunem, a antreprenorilor tineri. Da, să rămânem la termenul de tineri, pentru că vorbim de Erasmus. În ce privește acordul TTIP, știu că este o chestiune dificilă, mai ales um, în ce privește achizițiile publice. Însă, am ferma convingere că dacă nu vom avea reguli comune pentru ambele părți, atunci vor fi lovite mai ales IMM-urile, dar și economia noastră în ansamblu. Și atunci toate remarcile noastre în legătură cu uh, posibile efecte adverse ale TTIP, uh, toate aceste temeri se vor adeveri. Deci eu, în portofoliul meu, am uh, și competențe pe tema achizițiilor publice și aici cred că ne putem impune. În ce privește acel clivaj uh, antreprenorial uh, între diferite comunități, femei și comunitatea de culoare versus populația generală, încă suntem în curs de Eh, elaborarea unor răspunsuri eh, pe această temă. Răspunsurile eh, vor fi publicate până la sfârșitul anului, deci peste maxim șapte luni. În ce privește cu problema sateliților și ce nu a mers acolo, investigația noastră s-a încheiat și am constatat că au existat probleme tehnice serioase. De aceea facem eforturi pentru repoziționarea pe orbita corespunzătoare a acestor sateliți. Eu aș dori însă să avem un audit al întregului sistem, inclusiv al agenției care răspunde de Galileo, Eh, pentru că, pentru că Galileo este o șansă pentru Uniunea Europeană pe care nu ne permitem să o pierdem datorită unor astfel de greșeli. În ce privește cultura afacerilor în Europa, eh, ei bine, chiar ieri m-am întâlnit eh, cu niște antreprenori pe această temă și ei spun ceea ce ne spuneți dumneavoastră Însă ă, nu, nu putem spune și nimeni nu poate prezice cum se vor schimba antreprenorii în următorii 5 sau 10 ani, pentru că oamenii de afaceri europeni ă, au foarte multe temeri, foarte multe rezerve, ă, încă există o inerție față de demararea unei afaceri proprii în Europa, cel puțin comparat cu alte regiuni. Și atunci sigur, schimbarea uh, culturii afacerilor în Europa eh, rămâne pe agenda noastră, dar este o chestiune foarte eh, dificilă pentru că până la urmă ține de caracterul nostru al eh, tuturor. Însă această temă va fi dezbătută și în consultările pentru revizia așa numitului Small Business Act și probabil că vor apărea niște propuneri de schimbări legislative. Însă, repet ce am spus și la început, administrația nu creează locuri de muncă. Deci e primul și cel mai important lucru. Joburile, locurile de muncă se creează în industrie, se creează în companii, nu în administrație. Noi, din păcate, încă suntem atașați de locuri de muncă stabile, de o viață uh, foarte, foarte stabilă, uneori chiar rigidă, mult mai mult decât în alte părți ale lumii. În ce privește orașele inteligente, smart cities, uh, pot să vă confirm că suntem în, uh, sunt în curs de lucru mai multe dosare care fac parte și din strategia energetică europeană. Pentru mine acest subiect reprezintă o Uh, un domeniu de interes pentru că uh, începem, sigur, cu un sistem de transporturi uh, inteligent, dar trebuie să urmeze și alte elemente de infrastructură urbană care să fie incluse în aceste smart cities. În ce privește achizițiile publice inovatoare sau achizițiile publice inteligente, aici Sigur că statele membre pot uh, veni cu soluții novatoare, uh, însă ele trebuie să aibă totuși uh, elemente comune de modernizare, de digitalizare în orice caz. Și tocmai de aceea Uh, inclusiv elemente de, de modernizare, de digitalizare, ar trebui să fie incluse în uh, caietele de sarcini pentru achizițiile publice, pentru că ele astfel pot genera piețe importante și cote importante pe aceste piață. În țările în care achizițiile publice funcționează bine, accesul IMM-urilor la aceste proceduri de achiziție publică este mult mai bun. Bine. Uh, we are working on, uh, as uh, Mr. Pieper. Domnului Piper uh, pot să-i spun în ce privește mai bună reglementare că eu uh, nu sunt uh, persoana care uh, spune că funcționarii sunt uh, cei care susțin uh, industria. Nu, din potrivă. Noi trebuie să plecăm ureche la ce spune industria, la ce spune mediul de afaceri și trebuie să analizăm în ce măsură cunoștințele existente pe piață pot contribui la o mai bună reglementare a pieței. Pentru că nu toate sectoarele sunt la fel și nu toate statele membre Uh, sunt la fel. Pe de altă parte, dacă cineva nu a lucrat pe piață și nu a creat o companie și a lucrat, uh, și a lucrat doar în administrația publică, pur și simplu nu are, nu poate avea cunoștințele necesare și suficiente pentru a uh, aduce o contribuție validă la mai bună reglementare în domeniul afacerilor. Dar tocmai de aceea avem discuții nu doar în, în, în sânul direcțiilor generale a Comisiei, ci și cu statele membre, cu uh, reprezentanții marilor companii, cu reprezentanții IMM-urilor și încercăm astfel să, să sondăm, să, să uh, aflăm ce se întâmplă uh, în teren, pe piață. Acum în privința dumpingului. Îi răspund domnului Martin. Europa trebuie să fie competitivă nu prin reducerea costului muncii sau prin uh, rabat făcut la calitate, ci trebuie să devină mai bună prin inovare, prin mai multă calitate, elemente care acum uh, câțiva ani ne defineau poziția pe piața globală. Împreună cu comisarul Vastager um, colaborăm în elaborarea unor noi reglementări și reguli de competitivitate. Dar nu este, nu, nu, nu este altceva decât uh, cealaltă uh, parte a monedei. Vorbim până la urmă de aceeași problemă când vorbim de pildă despre proiecte uh, de eficientizare energetică legate de uh, reindustrializare, e bine, acestea se leagă. Um, însă, însă nu putem să ne cantonăm tot timpul, să, să revenim asupra uh, problemei costurilor uh, mai scăzute ale, a forței de muncă. Niciodată nu va scădea în Uniunea Europeană costul muncii. Nu. Trebuie să ne îmbunătățim în alte domenii, în, în ce privește eficientizarea energetică și a resurselor. Uh, um, uh, altele sunt calitățile pe care trebuie să le aducem în joc pentru a deveni mai avantajoși pe piață. Președintele, îmi cer scuze, doamnă comisar, pentru că v-am întrerupt. Uh, din păcate, suntem în mare întârziere și, după cum știți, în curând, peste doar câteva minute, avem o întâlnire cu domnul comisar Hill. Foarte pe scurt, domnule președinte, vreau să fac câteva referiri la economia socială, pentru că este un subiect foarte drag. Eu cred că economia socială poate oferi uh, soluții pentru foarte mulți cetățeni care nu-și găsesc uh, nu-și pot fonda de singur afacerea care, care trebuie ajutați și tocmai de aceea Uh, un grup de experți uh, pe tema economiei sociale uh, ne va oferi răspunsurile sale în legătură cu mm, o temă pe care noi, Comisia, am, am comisionat-o și aceste rezultate vă vor fi publicate și vă vor fi puse la dispoziție. Președintele întrerupe. Mulțumesc foarte mult, doamnă comisar, pentru răspunsurile și explicațiile dumneavoastră. Uh, evident, uh, dorim să rămânem în uh, contact și în dialog structurat cu dumneavoastră și pe viitor. Doamna Biacovska a a transmis o propunere Comisiei ITRE pentru organizarea unei, unui eveniment de o jumătate de zi în săptămâna 26-a, organizat în comun așadar de ITRE și Comisia Europeană. Uh, un eveniment care uh, s-ar suprapune uh, cu publicarea unei comunicări anunțate încă din Consiliul din martie de doamna comisar, unei comunicări care să se refere la elementele, aspectele esențiale ale noi economii digitale. În dimineața aceasta, coordonatorii au acceptat propunerea eh, doamnei eh, comisar și, așadar, eh, am prevăzut pentru 23 sau 23 iunie posibilitatea organizării acestui eveniment comun cu Direcția Generală, direcțiile competente ale Comisiei. Vă mulțumim așadar, doamnă comisar, nu doar pentru prezența dumneavoastră aici, ci și pentru propunerea pe care ne-ați făcut-o, uh, pentru că la acest eveniment uh, vom, care se desfășoară încă uh, sub egida președinției letone a Consiliului, vom avea reprezentanți de la Comisia, de la Parlament, Comisia ITRE și Consiliul European. Încă o dată mulțumesc, mulțumiri doamnă Biencovska. Dziękuję Ci bardzo, kochani. Ja tak lubię odpowiadać na pytania, mówić. A tu... Um, welcome to the European Parliament. Uh, bun venit în Parlamentul European și bun venit la reuniunea noastră, domnule comisar. Nu ne amintim să fi avut o audiere cu dumneavoastră până acum. Ați fost audiat de alte comisii, nu și de comisia noastră, comisii pe care suntem destul de invidioși. Așa că vom începe acum Vom discuta despre Cartea Verde privind Uniunea Piețelor de Capital, prezentare făcută de dumneavoastră, domnule comisar, pentru că vă ocupați de stabilitatea financiară, servicii financiare și Uniunea Piețelor de Capital. E vorba de un dialog structural, în teme foarte generali, însă aici ne referim la un subiect foarte concret. Nu vorbim despre orice și despre toate, ci despre lucruri foarte specifice, foarte concrete și importante pentru noi. Această carte verde a început cu o consultare de trei luni. Ați promovat-o prima dată pe 18 februarie, apoi a urmat perioada de consultare cu state membre, cu membrii ai comisiei, cu membrii ai comisiilor parlamentare, cu toți factorii interesați și în ceea ce privește consecințele, obiectivele, Comisia Europeană consideră că e o prioritate pentru o Uniune a piețelor de capital funcțională până în 2018. Așadar, e un subiect care ne interesează foarte mult. Comisia noastră se ocupă și de antreprenoriat, de IMM-uri, deci practic sunt lucruri interesante pentru noi. Domnule comisar, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte, vă mulțumesc pentru invitație. Nu știu dacă pot să pun Uniunea Piețelor de Capital în legătură cu politica spațială, însă da, conține aspecte referitoare la antreprenoriat, IMM-uri și ceea ce ați mai menționat. Acum câteva întâlniri m-am întâlnit cu domnul vicepreședinte Taiani, care mi-a sugerat să vin aici la dumneavoastră. Am acceptat invitația cu mult entuziasm, pentru că am vrut să stau de vorbă direct cu membrii Comisiei ITRE. Știu că aveți legături și interese foarte apropiate cu mediul de afaceri și cu infrastructura europeană. Am să spun ceva foarte evident la început. Construirea unei piețe de capital unice și mai puternice nu este un scop în sine. Există un scop în sensul de obiectiv și anume să facilităm fluxul de investiții în infrastructura europeană și în mediul de afaceri și să oferim mai multe oportunități pentru companii și pentru investitori și pentru a promova creșterea. Vrem să creștem investițiile, facilitând astfel creșterea mediului de afaceri, ceea ce, bineînțeles, va duce la o creștere economică generală în Europa. Uniunea pieților de capital este unul din cele trei proiecte ale Comisiei și, bineînțeles, că face parte dintr-un efort mai larg de a impulsiona creșterea și de a crește numărul de locul de muncă. E vorba de un plan de investiții generos. Așa cum știți foarte bine, ministrii de finanțe au aprobat Fondul European pentru Investiții Strategice în, pe 10 martie. Am avut contribuții semnificative din partea statelor membre și vor urma altele Așteptăm raportul Comisiei Econ pe 20 aprilie și votul în plenara din iunie. Știm că va trebui să ne mișcăm foarte repede dacă e să atingem acest obiectiv și anume fondul să fie funcțional începând din toamnă. Așadar, sperăm că acest fond de investiții va impulsiona investițiile în Europa. Însă nu ne dorim doar un efect pe, limitat pe termen scurt. Ne dorim, desigur, un impact durabil asupra condițiilor economice din Europa, ceea ce presupune schimbări de lungă durată. Iată ceea ce dorim prin această uniune a piețelor de capital. E vorba de un proiect tradițional, în sens tradițional, pentru toate cele 28 de state membre. Libera circulație a capitalului a fost, desigur, unul din pat cele patru principii fundamentale ale întemeierii Uniunii. Însă, astăzi, la 50 de ani, chiar mai mult de 50 de ani de la Tratatul de la Roma, nu avem încă o astfel de piață financiară funcțională. E o piață destul de fragmentată de-a lungul granițelor statelor membre. Credem însă că pentru acest progres va trebui să facem sacrificii, dar vom crea oportunități pentru IMM-uri, un subiect care înțeleg că în această comisie vă interesează foarte mult. Vom aduce fonduri pentru proiecte de infrastructură, pe investiții pe termen lung și creștere în general în domeniul industrial. Ar trebui să abordăm riscul mult mai eficient și să avem oportunități noi pentru afacerile transfrontaliere. Vorbim și de oportunități pentru bănci și pentru cei care economisesc bani în vederea pensiei. E un aspect vital pentru că ne confruntăm cu o provocare demografică în Europa. Cum abordăm toate aceste lucruri? În primul rând, vom identifica și apoi vom înlătura obstacolele care stau în acest moment în calea proiectelor și a finanțărilor de care mediul de afaceri are nevoie. Vom identifica și înlătura barierele dintre investitori și oportunitățile de investiție și vom crea un sistem pentru a canaliza aceste finanțări mult mai eficient. Acesta este procesul în care suntem acum, această consultare pentru o carte verde. Așadar, această Uniune nu își dorește să în, in, includă, ci să aibă un rol complementar față de Uniunea Bancară. Țiile pe care băncile le fac în comunitățile locale vor continua să existe și băncile vor avea un rol important în distribuirea finanțărilor. Trebuie însă să diversificăm sistemul. Așa cum am văzut în ultimii ani, dacă ne bazăm numai pe sistemul bancar, în momentul în care sectorul bancar se contractă, economia și sectorul financiar au de suferit. Asta, așadar, trebuie să diversificăm sistemul pentru o mai bună stabilitate financiară. Firește că sunt diferențe mari de la un stat la altul în ceea ce privește șomajul sau nivelul de creștere economică, și companiile se confruntă cu provocări diferite de la un stat la altul. Există tradiții de finanțare diferite, există companii care se bazează mai mult pe bănci, pe împrumuturi de la bănci, iar altele pe alte surse de finanțare. E greu să avem un sistem potrivit pentru toți. Dar chiar și în țările cu sisteme bancare și cu economii puternice, Startup-urile cu produse inovatoare și care implică un grad mai mare de risc ne spun că au dificultăți în a găsi finanțare. IMM-urile au nevoie de tipuri diferite de surse de finanțare pe măsură ce activitatea lor se dezvoltă. În Europa avem antreprenori nemaipomeniți care vin cu idei nemaipomenite și care ajung în Statele Unite, unde au mai ușor acces la finanțare. Cred că trebuie să le oferim mai multe șanse să creeze și să inoveze aici, în Europa. Nu vorbim pur și simplu de o copiere, o copie fidelă a sistemului american. Însă, în anumite domenii, cred că avem de învățat de la ei. Dacă vorbim, de exemplu, de piața capitalului de risc, aici am fi avut cu 90 de miliarde de euro în plus între 2008 și 2013. Așadar, eu cred că e foarte logic să deschidem aceste noi canale de finanțare spre beneficiul tuturor, al băncilor, a intermediarilor, a investitorilor, prin oportunități în plus de investiție, companiilor care vor avea mai multe opțiuni de finanțare. Am fost încurajat până acum de sprijinul primit pentru această idee a unei uniuni a piețelor de capital, din partea, nu doar din partea statelor membre care au o piață a capitalului dezvoltată. O piață unică nu presupune o soluție magică pentru toată lumea, nu am un buton pe care să-l apăs și totul să se rezolve. Cred că e vorba de o gamă de măsuri variate care vor fi aplicate de jos în sus. Așadar, încerc să am o abordare pragmatică, pas cu pas. E unul din motivele pentru care am, vin, am vrut să vin astăzi aici. În cadrul consultărilor, scopul nostru este să punem la punct un plan de acțiune mai detaliat pe care ulterior să vin să-l împărtășesc cu dumneavoastră. Cred că trebuie să abordăm această inițiativă cu un grad mare de prioritate. Am identificat mai multe zone unde putem înregistra progrese rapide și vă voi da câteva idei ca să vedeți unde ne concentrăm acum. Scopul este ca IMM-urile să aibă mai mult acces la finanțare. Așadar, în primul rând, securizarea piețelor europene, ar putea să fie un beneficiu pentru bănci. Nu vrem să ne întoarcem în trecut la criza ipotecilor subprime. Așadar, avem nevoie de un sistem mult mai simplu, mai transparent, cu produse standardizate. Este o abordare susținută de Banca Angliei, de Banca Centrală Europeană și avem cu toții același obiectiv și același parcurs. <clears throat> Împrumuturile pentru IMM-uri au crescut anul trecut, însă nu se ridică decât la jumătate din suma de dinainte. Dacă am putea securiza IMM-urile, măcar la jumătate din nivelul de dinainte de criză, am putea obține fonduri suplimentare de aproape 20 de miliarde de euro. Vrem să revizuim și directiva prospectus, astfel încât IMM-urile să-și îndeplinească mai ușor obligațiile și investitorii să fie mai informați. Avem un proces de consultare deschis și în această privință și așteptăm idei foarte concrete. Știm și că IPO-urile sunt foarte importante pentru sursele de finanțare pentru startup-uri. Am primit săptămâna trecută un raport de la domnul de Becker, care conduce grupul de lucru, care conține idei pe care încercăm să le aplicăm pentru a veni în sprijinul companiilor. Trebuie să vedem cum putem face informațiile referitoare la istoricul bancar al IMM-urilor accesibile pentru investitori. Trebuie să vedem cum putem să impulsionăm piețele de capital de risc din Europa. Trebuie să promovăm piețele de capital pentru startup-uri și pentru IMM-uri Până acum se pare că lucrurile s-au îmbunătățit, însă mai sunt multe de făcut. Sunt încă multe obstacole care stau în calea unei abordări mai largi și a unei participări mai mari pe piață. Așadar, cred că această uniune a piețelor de capital presupune mai multe oportunități pentru mediul de afaceri E ceva pentru care merită să luptăm cu toții. Companiile ar avea acces mai ușor la finanțare peste tot în Uniunea Europeană, IMM-urile ar putea să obțină fonduri mai ușor, oamenii ar putea să aibă depozite pentru viitor, pentru pensie, de exemplu, și investițiile ar veni mai ușor în Uniunea Europeană, pentru că investițiile de aici ar fi sigure, stabile și eficiente. Așadar, avem un proces de consultare până la mijlocul lunii mai. Aș vrea ca parlamentarii să contribuie alături de ceilalți factori implicați, ONG-uri, societatea civilă, companii, statele membre, pentru că acesta este un proiect ce va fi în beneficiul tuturor celor 28 de state membre aș vrea să se implice o aceia care au identificat obstacole și probleme foarte concrete, ca să vedem cum putem să le înlăturăm. Până la urmă, nu politicienii vor crea această creștere de care Europa are nevoie. Cred că cetățenii dumneavoastră, cetățenii din circumscripțiile dumneavoastră vor face acest lucru, precum și companiile care inovează, care intră pe piețe noi, care creează locuri de muncă. Cred că o uniune a piețelor de capital poate să aducă condiții favorabile creștere economice. Așa cum am spus, trebuie să fie un proiect comun, așa că acum sunt foarte deschis și abia aștept să aud întrebările și sugestiile dumneavoastră. Dar nu numai astăzi, sper să continuăm să colaborăm îndeaproape în lunile și anii ce ne așteaptă. Vă mulțumesc! Very interesting. Mulțumesc, domnule comisar, foarte interesantă prezentarea. Știm uh, uh, foarte bine că circulația capitalului nu este o idee nouă, însă, așa cum a spus, lucrurile nu funcționează foarte bine și fragmentarea, cel puțin la frontierele naționale, uh, este incredibilă. Așadar, uh, este nevoie să începem să facem acest lucru. Din uh, perspectiva noastră, investiția în tot ceea ce este important pentru activitatea uh, noastră este foarte interesantă. Începem discuțiile. Domnul Tajani, vicepreședinte. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc, domnule comisar, pentru că ați acceptat propunerea de a vorbi despre Carta Verde privind uh, piața europeană de capital. Poți să ai o politică industrială, dar asta numai dacă rezolvi problema accesului la uh, credite. Trebuie să ne întrebăm dacă avem instrumentele financiare necesare și răspunsul este da, există bani, însă investitorii sunt uh, preocupați în legătură cu regulile. Se Uh, îngrijorează atunci când trebuie să investească în Europa. Trebuie să ne asigurăm că capitalul, dacă merge în Japonia, Statele Unite, America de Sud, uh, acest lucru trebuie să se facă în beneficiul uh, IMM-urilor care suferă cel mai mult. Cred că este vorba de o unificare și o simplificare a regulilor. Avem o serie de greutăți în Europa legat de aceasta. trebuie să asigurăm accesul IMM-urilor la capital și se mai pune problema calității, uh, a eliberării capitalului de risc și există și niște uh, facilități de uh, credit. Așa cum vedem în uh, directiva privind prospectele de obligațiuni de acțiuni, trebuie să analizăm fluxurile și cred că trebuie spus că este necesar ca Uh, companiile, în special uh, IMM-urile, să aibă uh, informații disponibile, să nu existe birocrație. Trebuie să se dea lumei, lumii finanțelor uh, mai multe informații în legătură cu adevărata lume a IMM-urilor. Vedem că deseori uh, investitorii nu au încredere în companiile europene, așa încât uh, trebuie să atenuăm acest decalaj dintre IMM-uri și potențialii investitori. Atunci când vrem să lansăm o platformă europeană, aceasta ar putea să fie o soluție pentru că am uh, putea să primim informații despre investitori, dar și informatorii, la rândul lor, ar ști mai multe despre lumea IMM-urilor din Europa. Domnul Marta. Mulțumesc, domnule comisar, pentru clarificările făcute. Vrem să vedem care sunt instrumentele care pot să ajute finanțarea întreprinderilor, în special a IMM-urilor. Aceste instrumente există, ele se numesc uh, uh, bănci. Mă întreb care este rolul pe care îl joacă băncile. Nu știu cum este în celelalte țări europene, însă în Franța sunt foarte mulți mici întreprinzători care uh, au acces cu greu uh, la finanțarea uh, uh, la bănci. Cred că Trebuie să reamintim uh, băncilor care este uh, obligația lor și să nu uite că prin politica europeană le-am salvat de la falima, faliment. Domnul Toșenovski. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Asemenea colegilor mei, uh, salut venirea dumneavoastră în rândul nostru, domnule comisar. Ați spus uh, multe lucruri pe care le discutăm adesea în această comisie, pentru că dezvoltarea industriei și a IMM-urilor este strâns legată de accesul la capital și posibilitatea uh, de a finanța proiecte mari sau mici. Nu există nicio diferență. Ceea ce este cât se poate de important și ați spus și acest lucru și am discutat acest lucru de multe ori, este capitalul de risc. Atunci când uh, comparăm Statele Unite și Europa, există mai multe proiecte științifice și de inovare uh, în Statele Unite pentru că beneficiază de mai mult capital de risc, există mai mult curaj de a investi în astfel de uh, proiecte. Comisia aceasta a susținut întotdeauna un nivel ridicat de capital de risc, însă, într-un fel, nu suntem suficienți de buni în Europa. Uh, administrația noastră se opune acestei tendințe, în ciuda interesului manifestat pentru proiecte uh, cum ar fi uh, Orizont 2020 Ați menționat și alte sisteme care ar putea să constituie o mare sursă de investiții, însă statele membre uh, se luptă cu uh, greutatea uh, de pildă deschiderii către public a unui sistem de pensii. Deci sistemele noastre se luptă cu astfel de obstacole. Cum putem să depășim aceste bariere obstacole administrative, pentru că asta constituie o problemă pentru multe sisteme. Veți uh, beneficia întotdeauna de susținerea uh, acestei comisii atunci când va fi vorba de un grad mai înalt de capital de risc pentru a susține astfel de proiecte. Doamna Buticova, domnul Buticova. Mulțumesc, domnule președinte, domnule comisar. Aruncând o privire cărții verzi, trebuie să spun că am fost oarecum surprins de niște uh, omisiuni uh, notabile. Se menționează oare acolo că piața de capital ar trebui să promoveze sustenabilitatea? Până acum am m-am gândit că, așa cum înțeleg eu, acesta este unul dintre obiectivele politice economice în Uniune. Și acest lucru trebuie să fie foarte clar în misiunea uh, dumneavoastră, pentru că sunt și alți actori, cum ar fi UNEP. La sfârșitul lui 2013, Comisia împreună cu UNEP s-a stabilit grupul uh, uh, financiar pentru Uh, capitalul de risc. Un trilion de euro uh, sunt uh, blocați uh, în active cu emisii scăzute de carbon. Nici măcar nu ați menționat acest lucru. Ar fi trebuit să observați că guvernatorii băncii Angliei, precum și președintele Draghi, au spus că această problemă merită toată atenția noastră. În al treilea rând, cel mai surprinzător, aș spune, digitalizarea. Are un rol cât se poate de marginal în Cartea Verde. Este menționată tangențial ca, o, ca un instrument care permite acționarilor să voteze electronic. Nimic altceva nu vă vine în minte atunci când vorbim despre digitalizare și industria bancară? Ia uitați-vă la Google, la Alibaba, la Xiaomi. Cred că industria bancară tradițională este în mare pericol de a fi ștearsă de pe uh, Uh, fața pământului. Pentru că acest uh, astfel de chestiuni nu se regăsesc în uh, lucrarea dumneavoastră. Sunteți atât de departe de realitate. Mulțumesc, doamna Lopez Berneo. Mulțumesc, domnule președinte. Bună ziua! Înainte de a adresa trei întrebări concrete, aș vrea să fac uh, un comentariu, o evaluare, pentru că deseori aud uh, oamenii că spun uh, nu vin aici să fac politică. Ba nu, îmi pare rău, vin aici tocmai ca să fac politică. Deci, după ce am spus acest lucru, aș vrea să revin la întrebările mele. Uh, IMM-urile producția europeană se bazează pe IMM-uri, care de obicei aveau finanțare de la băncile locale. Însă acum este tot mai greu să finanțezi IMM-urile, iar acestea au nevoie de finanțare publică și nu de produse uh, speculati financiare speculative au nevoie de credite și au nevoie de o cerere pentru uh, produsele lor. Și securitizarea sau titrizarea nu va face decât să uh, ajute uh, la specularea acestor datorii. E nevoie de programe de investiții publice. Am trei întrebări. Am auzit declarații care spun că titrizarea uh, IMM-urilor uh, va ajuta la stabilitate. Cum puteți să credeți că IMM-urile pot să joace un rol pe piața internațională de capital? Credeți că sunt experți în piața financiară? Cum țineți cont de uh, părerile curților de conturi care spun că consorțiile publice uh, costă contribuabilii tot mai mulți bani. Domnul Tericica, aș începe printr-o întrebare mai degrabă naivă. Vorbim despre piețele financiare, accesul la capital, la bănci, sunteți în contact zilnic cu acestea uh, spuneți că EFSI are vreo implicare, creăm un instrument care este menit să deblocheze capitalul privat. Și mă întreb, ținând cont de ceea ce au spus colegii, ă, greutatea cu care se confruntă nu numai IMM-urile la accesarea capitalului, aveți vreun feedback în primul rând în legătură cu EFSI sau un feedback uh, indirect, dacă acest lucru poate determina un comportament diferit al sectorului bancar. În al doilea rând, când am fost la comisie, uh, o să uh, mă adresez dumneavoastră ca un membru al colegiului uh, de comisari Uh, în legătură cu startup-urile, am uh, auzit-o pe doamna comisar Vinkovska uh, în legătură cu startup-urile și răspunsul a fost că dificultatea o constituie accesul la capital. Ne puteți împărtăși punctul dumneavoastră de vedere ca membru al colegiului uh, Uh, comisarilor cum ați putea să uh, facilitați accesul uh, IMM-urilor la capital? Sigur, există o povară, dar uh, cred că trebuie să privim în viitor, trebuie să acționăm și să uh, legiferăm ținând cont de această povară. Uh, ce anume din portofoliul dumneavoastră în prezent ar putea să aibă un impact în viitor? S-a spus că ar trebui să facem o integrare a piețelor uh, pas cu pas pe baza unei analize aprofundate. Uh, există o astfel de prognoză pe care doriți să o faceți în viitor? Și acum, informal vorbind, cât de departe uh, veți merge Uh, în uh, anii următori, pentru că Statele Unite sunt o piață care este frontiera până la care sunteți dispus să mergeți, domnul Borelli? Mulțumesc, domnule președinte. Eu cred că, de fapt, discutăm de una dintre cele mai uh, mari probleme pentru IMM-uri. Foarte mulți colegi au adresat întrebări uh, importante în acest sens. Domnul Tajani a subliniat un aspect foarte important. Și eu v-aș întreba dacă nu e timpul să facem ceva. Mă gândesc la uh, riscurile esențiale. riscurile pe, cu care se confruntă uh, companiile aflate în dificultate. IMM-urile uh, trebuie să știe care uh, este uh, ratingul lor și acest rating trebuie să fie cât se poate de transparent. Doamna Capel. Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumim, domnule Hill, pentru explicațiile dumneavoastră pe marginea Uniunii piețelor de capital. Eh, spuneați foarte clar că trebuie să identificăm și să lătărăm eh, barierele care și obstacolele care deocamdată sunt în calea eh, mobilizare capitalului. De asemenea, trebuie să ne mobilizăm pentru revigorarea băncilor și nu să împiedicăm activitatea acestora prin uh, măsuri administrative și de reglementare. S-a vorbit aici despre regulamentul de la Basel, sunt și cunoscute și alte instrumente și trebuie să se faciliteze și accesul IMM-urilor la capital de risc. Uh, ați uh, amintit foarte clar uh, acel uh, clivaj de 90 de miliarde de euro de finanțări care, au, uh, care există față de Statele Unite în perioada 2008-2011. Uh, există uh, în Europa IMM-uri care sunt lideri de nișă în plan mondial, în special în domeniul agendei digitale, deci am avea pe cine să sprijinim, pe cine să finanțăm, dar din păcate nu există startup-uri în Europa pentru că aceste startup-uri uh, preferă să se aclimatizeze uh, încă de la început în Statele Unite din cauza climatului de afaceri de acolo. Și atunci vă întreb ce măsuri credeți că trebuie luat aici, ce măsuri ar trebui să fie propuse pentru reglementarea Uniunii uh, piețelor de capital pentru a reduce acest clivaj uh, între UE și SUA în ce privește capitalul de risc. Mulțumesc! Mulțumesc! Toate intervențiile de până acum au fost în numele grupurilor politice și acum în nume propriu dau cuvântul mai întâi doamnei Angelica Nibler. Mulțumesc, domnule președinte! Mulțumim, domnule comisar, pentru prezentarea dumneavoastră și vă mulțumim și pentru Cartea Verde cu, pe tema Uniunii de Capital mai întâi salut această publicație pentru că am speranța că cu cât piețele de capital se unifică mai mult, cu cât se simplifică mai mult reglementările pe piața de capital, cu atât mai multe investiții vom putea să atragem în statele noastre membre și cu atât mai multe măsuri de investiție infrastructurală vor fi luate. Tocmai de aceea este foarte bine și este chiar salutar că, dincolo de competențele dumneavoastră și atribuțiile de, de comisar, răspândiți și mesaje pozitive de optimism în ce privește investițiile. Am două întrebări. Un coleg a vorbit deja despre Basel 2 și Basel 3. Eu vreau să vă vorbesc despre Insolvency 2. Insolvență 2. München este capitala din care provin eu este una din, prin, unul din centrele, marile centre ale companiilor de asigurări din uh, lume și din Europa și nu ducem lipsă de lichidități, dar din păcate în, uh, în baza Basel 2 Eh, și în Solvency 2 avem probleme în mobilizarea acestui capital și acestor resurse și vreau să întreb eh, dacă eh, aveți gândul de a relaxa oarecum aceste două regimuri de reglementare și dacă, dacă deocamdată nu aveți de gând, chiar aș vrea să invit să o faceți. Multe Uh, companii europene își uh, încep să-și regândească structurile uh, pentru că deocamdată o foarte mare parte a companiilor este mâna unor familii, este deocamdată organizată tradițional ca structuri familiale. Foarte multe din companii de aceea se bazează pe capitalul lor propriu Uh, și se finanțează, uh, dacă este necesar, prin uh, credite bancare. Și de aceea vreau să vă întreb și chiar să vă propun următorul lucru. Mentalitatea din multe state membre împiedică, ne împiedică să facem uz de mijloace de finanțare mai inovatoare și de aceea vă întreb cum, uh, ce puteți propune, ce puteți face pentru a schimba această mentalitate, pentru ca uh, oamenii să fie ceva mai deschiși față de diferitele posibilități de, de finanțare. Deci de acolo de unde vin eu, uh, nu se aude decât că m-am dus la bancă, mi-am luat un credit. Trebuie să existe și alte posibilități. Președintele întrerupe. Mister, domnul Kelly are cuvântul. Uh, uh, Vreau să îi mulțumesc domnului Hill pentru prezentarea viziunii sale, pentru entuziasmul și optimismul cu care uh, ne face să sperăm că viziunea dumnealui asupra Uniunii de Capital se va înfăptui. Uniunea Europeană, sigur că trebuie să caute întotdeauna să realizeze Uh, o uniune în diferite, uh, între diferitele sectoare și așa cum am avut uh, și proiectul Uniunii Energetice, este logic să avem și o uniune a capitalului sau a piețelor de capital. Am notat că în mai multe locuri în prezentarea sa. Eh, domnul comisar a făcut eh, trimitere la integrarea piețelor de capital din Statele Unite și la situația din Statele Unite ca termen de referință. Acum Statele Unite nu sunt Europa și Europa nu este, nu, nu este egală cu Statele Unite. În Europa, în domeniul eh, fiscal, al fondurilor de pensii, situația europeană este particulară și de aceea vă întreb pe domnul comisar dacă consideră că se poate, în condițiile date, totuși crea o uniune a piețelor de capital până în 2020, așa cum se prevede în Cartea Verde? Mulțumesc, spune președintele, doamna Modi. Thank you very much. Uh, and thank you, Commissioner, for coming to talk to us. Mulțumesc, domnule comisar, pentru prezentarea noastră, în special pentru trimiterile la uh, IMM-uri. Spuneați că investițiile trebuie făcute pe termen mai lung și vreau doar să verific dacă v-ați gândit uh, la măsuri uh, de protecție a, a companiilor pe durata acestor investiții pe termen lung. Iar în legătură cu planul de investiții EFSI, este extrem de important să avem acces și la granturi în, din alte surse decât uh, din cele din care se fac uh, investițiile. Iar în ce privește adiționalitatea și platformele de investiții pentru IMM-uri, respectiv legătura dintre piețele de capital și IMM-uri, uh, Mă interesează dacă aveți uh, deja idei concrete pentru măsuri care să pună în aplicare acest principiu al adiționalității. Um, apoi, în ce privește um, credibilitatea și bonitatea IMM-urilor pentru credite, um, vorbeați despre eh, probleme care au existat eh, recent în sistemul eh, financiar și într-un context similar vreau să vă întreb în legătură cu investițiile paneuropene și impactul acestora asupra fondurilor de pensii. Mulțumesc. Mr. Commissioner, your... Mulțumim, spune președintele, eh, pentru întrebări și rog pe domnul comisar să răspundă acum la toate aceste întrebări. And thank for all those. Vă mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc pentru toate comentariile și întrebările. Acestea uh, Uh, demonstrează că a fost oportun și foarte corect să vin aici în mijlocul dumneavoastră. Am constatat că există uh, puncte de vedere foarte diferite și aici și voi încerca să răspund uh, la toate întrebările. Dacă totuși considerați că nu am răspuns în suficiente detalii, atunci vă rog să mă contactați după această reuniune și o voi face după aceea. The, uh... Sunt teme generale care au fost abordate aici și la asta am să mă refer. O primă temă, menționată de mai multe ori, informațiile legate de istoricul de credit al IMM-urilor. Cum putem să facem, să punem pe picioare un sistem prin care investitorii să cunoască istoricul IMM-urilor în care vor să investească și riscurile implicate, un punct ridicat prima dată de domnul Tajani, dar la care s-au referit și alții. Este un aspect foarte important și este o problemă pe care o analizăm chiar și în această carte verde. Cum putem să avem un sistem standardizat pentru obținerea acestor informații referitoare la IMM-uri? Și sunt dispus să discutăm subiectul și mai departe. Cred că, în primul rând, trebuie să avem o abordare care să nu aibă un impact și mai mare asupra IMM-urilor. IMM-urilor să spună, bine, dacă știam că va trebui să trec prin tot acest proces, atunci n-aș mai fi venit aici pentru finanțare. Deci trebuie să diferențiem între mai multe tipuri de companii și să le permitem companiilor care vor să aibă acces la astfel de finanțări să treacă prin acest proces, dar procesul să nu fie obligatoriu și pentru alte companii care poate nu au avut niciodată nevoie de astfel de finanțări. Așa cum au spus mai mulți colegi aici, multe IMM-uri vor dori să intre pe piețele de capital. Poate multe se vor baza în continuare pe finanțările primite de la bănci. Poate unii vor avea investiții private sau altfel de aranjamente financiare. Însă, principiul de bază este acesta – cum putem furniza informații într-un format standardizat către investitorii de peste tot din Uniunea Europeană. Aceasta este problema principală și categoric trebuie să-i dăm atenție și să alocăm timp. Acum, următoarea temă, poate legată de prima, băncile. Mulți dintre dumneavoastră au menționat băncile. A fost un comentariu referitor la importanța băncilor în a-și asuma responsabilitatea și cred că mulți colegi au spus că această uniune a piețelor de capital are un rol complementar rolului îndeplinit de bănci. Trebuie să vedem lucrurile împreună și securizarea este un exemplu bun. trebuie să dezvoltăm un cadru pentru securizare, măsuri care să aibă logică și să evite riscurile pe care le-am întâlnit în trecut. În acest fel, băncile pot să fie mai implicate, mai libere și atunci capitalul va circula mai liber. Apoi ați menționat un alt aspect legat de faptul că băncile trebuie să-și asume responsabilitatea. Și cred că este una din problemele analizate în Cartea Verde. Compa băncile care, de exemplu, refuză să financeze anumite companii și care ar putea împărtăși informațiile pe care le-au obținut cu alți posibili investitori. Cred că o astfel de uniune ar avea un rol complementar față de toate sursele de finanțare deja existente. Și cu asta putem trece mai departe la următoarea temă, și anume complexitatea acestor provocări cu care ne confruntăm. cât de europeni putem să fim? Ce putem să facem în legătură cu insolvența și impozitarea? Asta dă naștere la întrebări foarte profunde legate de cultura națională și de comportamente naționale pe piețele de capital de risc. Bineînțeles că vorbim de bani, dar vorbim și de tipare, de comportament. Nu poți să impui niște legi, niște reglementări și nu poți să impui niște schimbări peste noapte, astfel încât în München, de exemplu, oamenii se schimbe brusc comportamentul pe care l au avut de secole și să devină pe cum americani în ceea ce privește abordarea riscului de capital. Dacă înlăturăm treptat aceste obstacole, oamenii își vor da seama că aici sunt și avantaje. Și dacă analizăm diferitele tipuri de bariere, de obstacole, fie că e vorba de insolvență, de impozitare, de lipsa de informații, de legislație națională, cred că trebuie pur și simplu să le înlăturăm treptat, prin cât mai multe modalități. De aceea vă spun că nu am un buton magic. Vă imaginați că în ultimele luni am avut tot felul de discuții cu companii de diverse mărimi, cu investitori din Europa, din Statele Unite, toate acestea în speranța că cineva va veni la mine și îmi va spune Iată, asta e soluție magică, cum de nu te-ai gândit la asta? Ei bine, nimeni nu mi-a spus asta. Mă pentru că sunt probleme foarte complexe care durează de foarte mult timp. Sunt tot felul de diferențe la nivel național, deci trebuie să înaintăm pas cu pas. Și asta, deci, va fi abordarea noastră. Fie că vorbim de capitalul de risc, fie că vorbim de pensii, ceea ce s-a menționat aici, ca metodă de a înlătura obstacolele, de exemplu, pentru fondurile de pensii, avem o abordare destul de simplă. Nu vrem să începem de la o teză cum ar trebui, de exemplu, să arate o uniune perfectă a piețelor de capital. Dar vrem să avem ca punct de plecare felul în care piața funcționează acum și să vedem cum putem să îmbunătățim acest mod de operare. Vrem o abordare concretă. Vrem să facem progrese care să ne ducă și mai departe și în loc să spunem că vrem perfecțiune și vrem asta imediat, e mai bine să pornim de la problemele asupra cărora e cel mai greu să ne punem de acord. Așa cum spuneam la început, vorbim de o astfel de uniune de peste jumătate de secol și bineînțeles că s-au făcut progrese. Însă cred că acum avem o ocazie, o ocazie politică, să înaintăm și mai mult pe calea progresului. Trebuie să lăsăm criza și impactul său în urmă. Trebuie să ne concentrăm pe potențialul de creștere și de locuri de muncă pe care le avem în față. Trebuie să facem toate grupurile politice să se pună de acord și să reacționeze că aceste probleme sunt prioritare și că trebuie să reacționăm acum. Așa văd eu lucrurile. Acum, în ceea ce privește durabilitatea și digitalizarea, nu am lăsat la o parte digital, ă, durabilitatea. Sunt convinsă că am fi putut include mai multe detalii în document. Sunt perfect de acord că multe întreprinderi, așa cum s-a spus, consideră că e un domeniu foarte important, domeniul în care vor să-și dezvolte activitatea. Unul din colegi a dat un exemplu, știu și eu alte exemple din Germania. Știu că toate aceste companii consideră că investițiile vezi, investițiile durabile, sistemul de certificate sunt componente importante ale activităților. Sunt perfect de acord. Și trebuie să vedem cum putem să încurajăm aceste tendințe. Sunt de acord și asupra unui aspect fundamental, și anume ritmul cu care modelele de afaceri și piețele se schimbă. E ceva ce trebuie să luăm în calcul. Trebuie să fim conștienți că unele dintre aceste modele emergente s-ar do putea dovedi riscante în timp. Însă, sunt de asemenea pe deplin conștient și sper să mă credeți că dacă vrem să ajungem la gradul de inovare pe care ne-l dorim, trebuie să lăsăm acest proces de inovare să facă progrese, să meargă înainte. Trebuie să încurajăm investițiile inovatoare, chiar dacă ele sunt riscante. Știu că nu la asta vă referați, dar sper că veți fi de acord cu mine când spun că, în privința legislației care reglementează riscul, trebuie să nu punem obstacole în, cadru, în calea potențialului de inovare. Și asta mă duce la următorul punct menționat, și anume reglementările financiare în general și importanța proporționalității. Am fost întrebat dacă legislația actu... Am fost întrebat ce păream am despre legislația deja existentă. Cred că e foarte important să privim efectul cumulativ al măsurilor legislative pe care le-am adoptat în ultimii ani. Trebuie să vedem dacă au avut loc și consecințe pe care nu ni le-am dorit. Predecesorul meu a făcut anumite schimbări pentru a încuraja investițiile pe termen lung. Trebuie să vedem unde ne-au dus aceste schimbări, care a fost efectul lor. Trebuie să vedem cum stăm cu investițiile în infrastructură sau în IMM-uri. În ceea ce privește legislația adoptată în timpul crizei, e vorba de un set de reforme care au fost necesare. Însă când faci asta într-un timp foarte scurt, e bine câteodată să faci un pas în spate și să vezi dacă într-adevăr ai obținut ceea ce ți-ai propus, dacă echilibrul obținut este cel pe care ți l-ai dorit, între gestionarea riscului pe de-o parte și încurajarea creșterii de cealaltă parte. Și sper că și dumneavoastră sunteți de acord că ceea ce ne dorim în primul rând și că principala noastră responsabilitate este să încurajăm creșterea și locurile de muncă. Și trebuie să avem încredere în noi înșine că putem face asta. Au fost și întrebări referitoare la planurile de investiții, la protejarea investițiilor, fondul pentru investiții strategice, finanțările private. Ceea ce sper eu să obținem cu această uniune a piețelor de capital este un beneficiu pentru sectorul privat și anume să încurajăm fluxul de capital în sectorul privat. Sper să încurajăm investițiile pe termen scurt, dar să avem și îmbunătățirea pe termen lung a investițiilor în economia europeană. În ceea ce privește planul de investiții, eu pot să mă refer la securizare, la directiva Prospectus, dar cred că această uniune a piețelor de capital e un program politic pe termen lung. Iar un plan de investiții e mai degrabă un program pe termen scurt. Însă putem încuraja oamenii să acceseze acest capital, ceea ce va veni și în sprijinul capitalului pentru investiții. În cele din urmă v-ați referit la partenerii sociali și la protecția investitorilor. Sunt aspecte cu care sunt de acord. Oamenii care, de exemplu, vor să facă economii pentru pensie și care apoi depun bani într-un fond de investiții și fondul de investiții investește în infrastructură, trebuie ca toți acei oameni care economisesc, precum și investitorii, să știe că ceea ce fac este sigur și că le va aduce un surplus de venit. Cred că trebuie să avem un instrument prin care încrederea oamenilor să crească. Sper că am reușit să răspund în linii mari la ceea ce ați întrebat, însă vă rog să veniți cu comentarii și sugestii la Cardea Verde. Dacă aveți propuneri, indiferent de domeniu, vă rog să veniți să mă căutați să discutăm sau să-mi trimiteți întrebările dumneavoastră și dialogul va continua. Vă mulțumesc, domnule comisar. A fost un schimb de idei foarte fructuos. În această dimineață am discutat despre planul de investiții în comisia noastră și suntem de părere că este și responsabilitatea noastră. Suntem și noi implicați. E o strânsă legătură între toate aceste programe, între planul Juncker, între această carte verde pe care o propuneți dumneavoastră și vreau să vă asigur că Comisia ITRE va face tot ce poate pentru a facilita accesul la capital, pentru a identifica oportunități pentru IMM-uri și, desigur, pentru a încuraja programele de investiții pe termen lung în Uniunea Europeană. Așadar, vă mulțumesc încă o dată pentru că ați venit, iată, pentru prima dată în comisia noastră. Sperăm că nu e și ultima dată. Mulțumesc! Uh, well, is uh, uh, last point. Ultimul punct uh, în această seară. Ultimul punct de pe ordinea de zi, întreprinderile familiale din Europa. ITRE a fost uh, autorizat să elaboreze acest raport din proprie inițiativă pe această temă și vrem să analizăm dacă o întreprindere familială se confruntă, se confruntă cu provocări uh, concrete care îngreunează uh, dezvoltarea sa. Și pentru acest lucru să existe inițiative uh, la nivel european. Este important pentru comisia noastră să analizăm acest lucru. Raportorul nostru este doamna Angelica Nibler. Angelica, te rog să faci o introducere la dezbatere. Mulțumesc, domnule președinte. Îmi face plăcere să răspund la invitația noastră. Stimați colegi, vreau să vă prezint foarte pe scurt raportul meu cu, prumire, cu privire la întreprinderile familiale în Europa și vă spun încă de pe acum că aștept cu mare interes uh, comentariile, completările dumneavoastră care cu siguranță vor îmbunătăți raportul uh, în varianta sa actuală. Vreau să vă uh, spun încă o dată care este importanța și ponderea întreprinderilor familiale în Europa circa 50 până la 60% din toate locurile noastre de muncă în Uniunea Europeană sunt locuri de muncă uh, oferite de întreprinderi familiale. Deci dacă familiile întreprinzătoare o duc bine, atunci uh, și uh, salariații o duc bine și atunci și bunăstarea noastră în Europa este garantată. Deci asta ca observație preliminară. În al doilea rând, Vreau să evidențiez structura specifică întreprinderilor familiale din Europa. Aceste întreprinderi familiale nu sunt interesate de profitul imediat, rapid, ci sunt interesate de durabilitatea afacerilor lor și sunt interesate de a păstra uh, averea și de a extinde averea generată în familie, dând mai departe din generație în generație afacerea. În plus, Spre deosebire de multe alte uh, companii multa, multinaționale, uh, întreprinderile familiale de regulă sunt legate de locul în care au fost uh, create. Deci nu migrează dintr-un loc în altul în funcție de anumite condiții cadru de reglementare și așa mai departe. Companiile sunt strâns legate de comunitățile din care fac parte, uh, acolo își exercită și activitatea de răspundere uh, corporativă socială. Deci întreprinderile, iată, acestea, întreprinderi familiale nu sunt bune doar pentru economia noastră, ci sunt bune și pentru coeziunea și folosesc și coeziunii sociale și um, uh, nu cred că putem subestima Eh, nu pentru că putem supraaprecia, îmi cer scuze, eh, importanța acestor întreprinderi familiale. Acum, care sunt provocările cu care se confruntă aceste întreprinderi familiale? Mai întâi, internaționalizarea economiei. Multe eh, dintre întreprinderile familiale au dificultăți în a se adapta la a, instrumente de finanțare orientate a, pe, pe piețele de capital, spre piețele de capital. Există a, prea puțin experiență în acest domeniu și întreprinderile familiale de aceea se simt stânjenite, se simt dezavantaje, dezavantate, dezavantajate. Um, de multe ori um, au probleme în a accesa garanții de export, uh, au uh, probleme în multe cazuri în a, a, a asigura succesiunea și uh, păstrarea liniei de orientare a companiei de la o generație la alta. Și aici mai există posibilități de ameliorare a cadrului de reglementare pentru a garanta uh, Uh, durabilitatea uh, și ființarea uh, companiei dincolo de o generație. Multe aspecte fiscale sunt o povară din ce în ce mai mare pentru companii care trec de la o generație la alta, de la un proprietar la altul, apar probleme de succesiune, apar probleme fiscale legate de moștenirea unor averi uneori considerabile, și trebuie tocmai de aceea să ne gândim cum putem să sprijinim din punct de vedere politic aceste întreprinderi familiale. Multe din temele pe care doar le-am enunțat sau le-am enumerat le, le cunoașteți deja, pentru că multe din IMM-uri, de fapt, sunt organizate sub forma unor întreprinderi familiale. Noi acum trebuie să ne gândim ce trebuie să facem la nivel european pentru a sprijini mai bine uh, întreprinderile familiale. Am constatat, uh, încercând să răspund la această întrebare, că practic nu avem niciun fel de date cu privire la uh, uh, uh activitățile, respectiv uh, situația specifică cu care se confruntă aceste întreprinderi familiale. Tocmai de aceea, cred că trebuie să culegem aceste date uh, pertinente pe baza cărora să putem face unele propuneri uh, pentru ameliorarea cadrului de reglementare uh, respectiv. Acest raport de inițiativă nu are ca scop formularea unor propuneri legislative concrete, ci eh, mai ales vrea să evidențieze o problemă, vrea să îi confere eh, eh, greutatea politică necesară. Și cred că Comisia Europeană ar trebui să comande un studiu de impact asupra întreprinderilor familiale, trebuie să vadă că nu cumva trebuie operate de, modificări în, definir, în definiția IMM-urilor, pentru că aceste întreprinderi familiale nu întotdeauna au o structură care se suprapune cu cea a IMM-urilor, astfel, pe de altă parte, sunt excluse de la anumite finanțări care sunt accesibile IMM-urilor. Deci, Eh, trebuie să ne punem toate aceste eh, întreprinderi, trebuie să ne gândim eh, dacă aceste întreprinderi familiale necesită o, o eventual o definiție separată, distinctă. În 2008-2009, un grup de lucru al Comisiei a încercat să evalueze aceste probleme, a formulat niște recomandări, dar care au fost foarte vagi, generice și nu s-a mai întâmplat nimic uh, de atunci încoace. Deci trebuie să invităm Comisia să revină asupra acestei uh, evaluări. Și odată ce vom avea un uh, studiu de impact din partea Comisiei și termin imediat, domnule președinte, spune vorbitoarea, uh, Uh, este important ca, așa cum am făcut și o testare a IMM-urilor, să uh, elaborăm și un test uh, pentru evaluarea întreprinderilor familiale și atunci vom putea în sfârșit avea un fel de roadmap, un, un plan de măsuri într-un context temporal pe care, prin care să putem susține aceste întreprinderi. M-aș bucura, stimate colege și stimați colegi, dacă mi-ați uh, aduce contribuțiile dumneavoastră pentru ameliorarea acestui prim proiect de raport. And, madame... Președintele, doamna Kaili, în numele socialiștilor și democraților. Thank you very much. Mulțumesc uh, foarte mult, dragi colegi. Uh, vreau să încep prin a mulțumi Angelica Nibler pentru contribuția sa importantă Uh, pe această temă extrem de importantă care privește mii de întreprinderi familiale din Europa. Situația este cam aceeași în fiecare stat membru. Astfel de întreprinderi sunt uh, coloana vertebrală uh, a economiei europene. Întreprinderile familiale sunt importante nu numai din punct de vedere economic, dar și ca impact social. În cea mai mare parte suntem de acord cu mentalitatea pe care o ilustrează raportoarea în acest raport, o susținem. În numele grupului S și D aș dori să subliniez o serie de aspecte care, după părerea noastră, trebuie să fie adăugate la acest raport. Pentru noi este important să cerem o definiție simplă, concretă, obligatorie a întreprinderii familiale. Nu am clarificat încă acest lucru. Definiția trebuie să țină cont și de dimensiunile întreprinderii familiale. Uh, pentru că o astfel de întreprindere poate să fie și o uh, prăvălie, uh, dar și lanțul de magazine Lidl sunt considerate întreprinderi familiale. Deci este important să înțelegem ce înseamnă o întreprindere familială pentru a defini politicile aferente. Apoi este important să discutăm finanțarea întreprinderilor familiale, mai ales în perioada post-criză Băncile nu funcționează peste tot așa cum ar trebui. Este important să ajutăm întreprinderile familiale, să le facilităm accesul la finanțare. Ar fi așadar crucial în ceea ce privește finanțarea, mai ales când e vorba de întreprinderile mici, să aibă opțiuni și să se faciliteze procedura pentru uh, emiterea unor uh, obligațiuni uh, pentru astfel de întreprinderi familiale. În termeni fiscali, nu putem să nu vorbim despre sustenabilitatea întreprinderilor familiale într-un mediu economic advers și asta prin prisma uh, fiscalității, este important să creăm un mediu uh, prielnic uh, din punct de vedere al fiscalității pentru întreprinderile familiale. Nu trebuie să uităm, taxa pe moștenire nu trebuie să creeze obstacole pentru succesori. Uh, nu trebuie să descurajeze astfel de întreprinderi familiale, ci să le încurajeze. Apoi, procedura de schimbare a structurilor de guvernanță economică, uh, Poate că una din cele mai bune modalități de a face acest lucru este să adăugăm o dispoziție privind întreprinderile familiale în semestrul european, dacă reușim să facem acest lucru. Întreprinderile familiale trebuie să fie și un exemplu de uh, uh, entități uh, de ajutor social uh, trebuie să ne asigurăm că acestea au asigurări sociale și plătesc contribuții la pensii. Vă rog să ajungeți la concluzii. Uh, da, uh, sigur, concluziile vom discuta și mai mult în viitor, dar uh, în ceea ce privește guvernanța trebuie să uh, Uh, subliniem uh, această legătură între întreprinderile familiale și grupurile interesate externe. Apoi uh, trebuie să punem accent pe capitalul uman și faptul că acestea pot să aibă un rol cât se poate de fructos. Vă mulțumesc și încă o dată o felicit pe Angelica Nibler în numele ALDE domnul Gherauta Vidal. Mulțumesc, uh, bună ziua. O să încep prin a o felicita pe uh, raportoare pentru ceea ce a făcut. Așa cum spune, uh, au trecut cinci ani de la momentul în care grupul de experți al Comisiei a publicat un document privind întreprinderile familiale fără a se a pleca asupra uh, necesităților concrete a acestor întreprinderi familiale. Famili întreprinderile familiale reprezintă 60% uh, din uh, totalul volumului de afaceri din Europa și cam 70% din locurile de muncă din sectorul privat. Există obstacole și în cazul acestora, birocrație, uh, un acces îngreunat la credite din cauza crizei. Uh, sigur, ele beneficiază de inițiativele întreprinse de Uniunea Europeană în ultimii ani, însă se confruntă și cu probleme uh, prin moștenirea afacerilor de familie. Sunt mulțumit uh, că raportoarea uh, a preluat această provocare uh, legată de modul cum sunt transmise aceste afaceri de familie de la o generație la alta și abordează și problema taxei pe moștenire. Apoi, formarea și reciclarea este mai greu ca noile tehnologii să pătrundă în aceste întreprinderi, apoi probleme legate de capital și de faptul că de multe ori persoane în funcție de conducere nu au calificarea necesară pentru a ocupa astfel de posturi. Faptul că compania este identificată cu conceptul unei mari familii, prin urmare, legile de bază ale afacerilor nu sunt respectate. Este greu pentru astfel de întreprinderi să beneficieze de personal calificat. Deci trebuie adăugată o referire la necesitatea de a include antreprenoriatul în CV-ul unei persoane, mai ales atunci când e vorba de trăsăturile caracteristice ale unei întreprinderi familiale și importanța inovării. Nu are importanță dacă e un membru de familie sau nu, dar trebuie să existe un minimum de informații care să fie furnizate în acest CV. Cred că ar fi potrivit să avem și o definiție comună a întreprinderii familială, familiale, uh, a conceptului în Europa. Deci e nevoie de o clasificare adecvată și de culegerea informațiilor legate de natura specifică a acestor întreprinderi. Organizația națională a întreprinderilor familiale trebuie să colaboreze în mai mare măsură și să facă schimb de bune practici doamna Secola, în numele uh, GUE. Mulțumesc. Uh, permiteți-mi să îi mulțumesc și eu, doamnei Nibler, uh, raportoarea. Vreau să îi mulțumesc pentru uh, Uh, ceea ce a făcut într-un spirit de cooperare. Așa cum s-a spus, întreprinderile familiale constituie coloana vertebrală a economiei europene. Au un rol important în Europa de Sud, care este îngenunchiată în urma uh, crizei. Uh, de aceea acest raport este cât se poate de pertinent. Există nevoia uh, elaborării unor politici naționale și europene care să aibă uh, în centrul lor întreprinderile familiale, uh, necesitățile și provocările cu care acestea se confruntă. Acum, nevoile speciale acestor întreprinderi familiale nu au fost analizate. Politicile naționale și comunitare uh, Uh, referitoare la IMM-uri nu au fost eficiente uh, în momentul uh, crizei, mai ales când a fost vorba de investiții. Este important să avem o definiție, pentru că alminter datele nu pot fi colectate în mod corespunzător și nu pot să fie elaborate studii cu privire la natura acestor întreprinderi. Aceasta înseamnă că nu există și nici suficiente asociații sau uh, sindicate care să reprezinte drepturile acestor întreprinderi familiale. Trebuie să existe perspective uh, de a adopta măsuri uh, mai uh, favorabile. Cred că propunerile sunt pe calea cea bună, însă, desigur, asta cere timp și o altă analiză pe care nu avem. Avem nevoie de uh, instrumente de finanțare, cum ar fi Orizont 2020 și COSME. Comisia trebuie să ceară acest lucru pentru a se uh, axa pe probleme care sunt specifice întreprinderilor familiale. Cred că fondurile uh, pentru aceste programe nu trebuie să fie reduse uh, în favoarea proiectelor oarecum abstracte din planul Juncker, dați-mi voi să spun asta. Comisia Europeană trebuie să coordoneze uh, și să îndrume specializarea astfel încât uh, aceste întreprinderi familiale, mai ales în țările afectate de criză, să se poată orienta. Un ultim comentariu. Sunt bucuroasă că pot să cooperez uh, să colaborez în mod constructiv uh, cu doamna Nibler pentru a îmbunătăți acest raport. Vreau să mulțumesc pentru munca excelentă. Domnul Bore în numele FDD. Mulțumesc, uh, domnule președinte. Și eu uh, vreau să mă alătur celor care i-au mulțumit raportoarei Nibler pentru ceea ce a făcut mai ales pentru că, după părerea mea, este important să pornim o dezbatere pe întreprinderile familiale care sunt atât de relevante uh, pentru uh, economie. Ele reprezintă 70% din totalul locurilor de muncă. Poate că o să repet ceea ce am mai spus atunci când am vorbit înainte. Cred că cel mai important aspect legat de întreprinderile familiale o constituie creditele. Acestea depind de bănci și nu prea au uh, opțiuni uh, alternative de finanțare. Asta înseamnă că uneori băncile uh, Uh, sunt destul de reticente în a le acorda împrumuturi. Apoi uh, există și problema costului uh, excesiv al creditului. Deci, o să spun încă o dată, este important să analizăm toate regulile existente și problema capitalului de risc. Apoi uh, problema fiscalității. Este mult mai greu pentru întreprinderile familiale decât pentru companiile mari. Știu că Uniunea Europeană nu are competențe în acest domeniu, însă totuși trebuie să dăm atenție uh, și acestui aspect dacă nu vrem să omorâm o parte importantă a economiei continentului nostru. Aceste companii au greutăți în a beneficia de credite uh, și este foarte greu să acceseze fondurile structurale, pentru că majoritatea acestor uh, fonduri sfârșesc în buzunarele consultanților și nu al întreprinderilor. Așadar, cred că trebuie să venim cu ceva nou sau să schimbăm situația actuală. Trebuie să avem în vedere digitalizarea, trainingul, consultanța. Și, sigur, aspectele internaționale. Este foarte greu pentru aceste întreprinderi să se extindă și uh, în afara țărilor, uh, să crească și să aibă uh, Uh, un caracter uh, internațional. Trebuie să le dăm posibilitatea să facă vânzări online. Mă gândesc la uh, comercializarea pe internet, să aibă o astfel de opțiune. și așa numiți alți vorbitori. Doamna Zaborska. Domnule președinte, doamna Nibler, să, dragi colegi, mă alătur uh, colegilor care au exprimat uh, mulțumiri uh, doamnei Nibler pentru un proiect excelent. De ani de zile mă preocupă această chestiune și susțin și eu că avem nevoie la nivel european de o definiție unitară a întreprinderilor familiale. De asemenea, avem nevoie și de reguli uh, Uh, euro, la nivel european care să faciliteze activitatea acestor uh, întreprinderi familiale. Așa cum a scris și doamna raportor, sunt și eu convinsă că stabilitatea economică uh, este consolidată și extinsă de um, întreprinderile familiale care au standard de, de responsabilitate socială corporativă foarte crescute. Și tocmai de aceea, de aceea aceste întreprinderi familiale merită toată atenția noastră. Eu propun ca această chestiune a întreprinderilor familiale să fie discutată în uh, parlamentele naționale. Știu că uh, momentan se discută în Malta, acum un an și jumătate s-a discutat uh, această temă și în Slovacia. Dacă vrem să extindem și să simplificăm în același timp piața internă, tema întreprinderilor familiale nu poate fi lăsată pe din afara uh, legiferării euro, la nivel european. Europa are nevoie de un așa numit Family Business Act, pe scurt. Um, trebuie uh, avut în vedere uh, și aspectele sociale și integritatea uh, întreprinderilor familiale, care contribuie foarte mult la coeziunea socială. Și de aceea eu pledez pentru recunoașterea unui statut juridic aparte pentru aceste întreprinderi familiale. În al doilea plan, mai tehnic, cred că trebuie să intervenim pentru dotarea cu capital de lucru, capital de risc pentru aceste întreprinderi. Trebuie să eh, sprijinim textul Angelicăi care eh, invocă și anumite măsuri fiscale și alte măsuri pe care le propune raportul din eh, propria inițiativă. Salut așadar acest demers și salut și uh, audierea publică pe această temă de săptămâna viitoare, la care vă promit încă de acum că voi participa foarte activ. Ačiū gerbiamas pirmininkė. Manau, kad šiandieną labai daug buvo įsakyta teigiamų žodžių mūsų pranešėjos Angelikos Nibler pateikti. Am vorbit uh, foarte mult de întreprinderile familiale. Cred că trebuie să salutăm inițiativa doamnei Nibler, Comisia Europeană a început să abordeze această temă în anii 90, a încercat să definească aceste întreprinderi, însă până în prezent această definiție nu se aplică. Trebuie să recunoaștem că în contextul întreprinderilor mici și mijlocii, întreprinderile familiale uh, sunt structuri specifice. Uh, sunt uh, uh, întreprinderi, afaceri care se, uh, trimi, se transmit de la o generație la cealaltă. Sunt în favoarea unui nou studiu pe care să-l elaboreze Comisia Europeană în legătură cu întreprinderile familiale. De asemenea, trebuie să propunem o definiție comună, trebuie să facilităm accesul la finanțare a acestor întreprinderi și, de asemenea, sunt uh, de acord cu cele spuse și propuse de colegii care au luat uh, deja uh, cuvântul. Voi fi foarte activ în această privință pentru că aceste întreprinderi reprezintă mai bine de 50% din locurile de muncă. De aceea sunt uh, mai importante pentru noi. Antonio Tajani. Vreau că condivido l'impostazione di Nibler. Volevo soltanto... Mulțumesc, domnule președinte. Evident împărtășesc uh, viziunea doamnei Nibler și aș mai adăuga uh, în legătură cu internaționalizarea mediului de afaceri și faptul că cred că acest uh, text ar putea include um, o trimitere la așa numitele help desk-uri, la acele um, secțiuni comerciale ale ambasadelor uh, statelor membre care să uh, țină cont uh, și de uh, afacerile între, întreprinderile familiale. De pildă, reprezentanțele noastre din Pekin au o activitate care ține cont în secțiile comerciale ale ambasadelor și de doleanțele de necesitățile întreprinderilor familiale. Tot legat de internaționalizare, cred că trebuie să pro, trebuie să promovăm formarea unor clustere, unor asocieri eh, de eh, diferiți factori care eh, ar putea în, ar putea grupate să se reprezinte și să intervină mai bine pe piață. Și apoi uh, să nu uităm de mijloacele și fondurile din cadrul COSME, ce pot fi folosite pentru uh, rezolvarea unor uh, obstacole sau provocări legate de internaționalizate. Din păcate, de multe ori familie, întreprinderile familiale nu sunt puse pe picior de egalitate cu IMM-urile și doamna Nibler a invocat aici pe bună dreptate un vid legislativ care trebuie închis. Um, Eh, știu că există o decizie în care statele membre au fost informate de comisie în legătură cu faptul că întreprinderile eh, familiale și eh, persoanele fizice autorizate pot în principiu și ele să participe la achiziții publice. Deci trebuie să uh, arătăm foarte clar statelor membre că întreprinderile familiale trebuie puse pe picior de egalitate cu IMM-urile. Deci nu trebuie să existe niciun fel de îndoială în această privință și nu trebuie să fie interpretată uh, situația altfel. Uh, poate că textul de deciziei și acestei comunicări a Comisiei ar putea să parvină și doamnei Nibler ca sursă de inspirație. Trebuie să trebuie ca uh, uh, ofertanții uh, persoane fizice, ca și întreprinderile uh, familiale să poată avea aceleași drepturi ca și IMM-urile. Apoi, în legătură cu regulamentele Basel 2 și Basel 3. Și aici putem spune același lucru. Da? Uh, am putea să preluăm așa numitul SME Supporting Factor și să-l aplicăm uh, uh, întreprinderilor familiale. Pe de altă parte, uh, IMM-urile încă nu au ajuns să se bucure de facilitățile de uh, oferite de Basel 1. Și uh, ceea ce se spune de, acela, de acea la SME Supporting Factor ar putea fi aplicat unul la unul și întreprinderilor familiale. întreprinderile familiale um, trebuie practic asimilate din punct de vedere practic, uh, uh, unor companii de structura IMM-urilor um, și de aceea aceste întreprinderi familiale trebuie să aibă acces la aceleași instrumente financiare. Mulțumesc, spune președintele, domnul Nicolov. Thank you, Chair. Uh, thank you, uh, Madam uh, uh Mrs. Nibler, uh, for... Uh... Mulțumesc, domnule președinte, și mulțumesc, doamnă Nibler, pentru prezentarea raportului noastră cuprinzător vreau să vă confirm uh, preocuparea noastră pentru bunăstarea întreprinderilor familiale și aș vrea să notez de asemenea că afacerile familiale uh, prezintă uh, o rata insolvențelor mult mai scăzută, mult scăzută față de cea a altor structuri antreprenoriale. De asemenea, nu este surprinzător faptul că 40 la 1 la sută din cetățenii europeni au declarat într-un eurobarometru că le-ar sori de posibilitatea angajării în cadrul unei afaceri familiale. Da? De ce? Pentru că aici uh, se spune că există condiții de lucru mai bune și în același timp, există și o implicare și angajamente mai solide ale acestor întreprinderi familiale față de societatea, în, de comunitatea în care uh, acționează, înființează. Uh, în același timp, uh, salariații au posibilități de perfecționare, de educație continuă și de specializare mult mai bune în aceste întreprinderi familiale. Deci, încă o dată, susțin caracteristicile care au fost evidențiate de um, doamna Nibler și uh, susțin și uh, respectarea nevoilor specifice uh, din punct de vedere fiscal ale acestor companii. La sfârșitul anului 2011, Comisia a prezentat uh, un pachet de măsuri uh, fiscale cuprinzător în legătură cu, uh, cu privire la evitarea dublei impuneri în materie succesorală. Acum, evident, chestiunile fiscale țin de competența statelor membre și Comisia nu poate face alte prescrieri aici. Dar ceea ce putem face este uh, să asigurăm un schimb de informații în legătură cu bunele practici din acest domeniu și aș am, aminti aici uh, uh, exemplul Ungariei care a abolit recent uh, impozitul pe averea moștenită. De asemenea, Malta este în curs de elaborare a unei legislații specifice, a unei lei specifice a întreprinderilor familiale. În ce privește profesionalizarea și inovarea, am apreciat propunerile raportoarei pentru mai mult uh, pentru, pentru training uh, și pentru educație continuă a uh, managementului acestor întreprinderi. Da? Ceea ce se suprapune parțial și cu inițiativa Erasmus pentru tineri antreprenori aș vrea uh, m-aș bucura dacă Comisia ar uh, confirma uh, și ar reconfirma încă o dată interesul și preocuparea pentru problematica afacerilor familiale în Uniunea Europeană și așteptăm avizul Comisiei pe această temă în contextul cadrului de reglementare actual și în sensul elaborării unor Uh, noi reglementări în domeniu. Încă o dată apreciem uh, eforturile depuse până acum și vă mulțumesc încă o dată, doamnă Nibler, pentru inițiativa dumneavoastră. Și acum raportoarea are din nou cuvântul pentru unele remarci finale. Mulțumesc, domnule președinte, și având în vedere că timpul este foarte avansat, vreau doar să mulțumesc uh, colegilor și colegilor care au luat cuvântul pentru sugestiile, pentru contribuțiile pe care le-am primit. Aștept cu nerăbdare amendamentele care sunt sigură că vor îmbunătăți și vor îmbogăți textul. Stau la dispoziția colegilor și colegilor pentru uh, discuții. Avem deja discuții uh, prestabilite cu raportorii din umbră, dar nu mă supăr dacă mă contactați afectează și unele colegi uh, în mod direct. Reamintesc că termenul pentru depunerea amenamentelor este de 24 aprilie, ora 12, și conform uh, calendarului dumneavoastră de lucru, votul în ITRE este prevăzut pe 28 mai, astfel încât în iulie să putem intra în plenară. Da? Există doar două uh, comisii uh, consultative, o, odată Comisia EMPL și Comisia FAM. De ce? Pentru că, evident, întreprinderile familiale au a, tangențe cu sfera de competență a acestor comisii. Mă bucur așadar încă de acum că să, să primesc susținerea și sprijinul dumneavoastră pentru aceste întreprinderi familiale care sper că vor deveni un nou statut, pentru că dacă întreprinderile familiale sunt atât de importante pentru economia noastră, atunci eu cred că merită să ne preocupăm și noi de soarta lor. Președintele, mulțumesc. Vreau să mă alătur și eu felicitărilor și mulțumirilor care au fost aduse doamne Nibler. În această chestiune să știți că suntem uniți. Vă mulțumesc și pentru faptul că ați uh, spus, ați arătat care este calendarul de adoptare a acestui dosar. 24 aprilie, termen de punere a amendamentelor. Văd că nu s-a înscris nimeni la diverse. Peste șase zile ne revedem pe 20 aprilie la ora 3, după amiaza, până la 6 și jumătate. Și apoi ne mai revedem o dată la uh, Uh, în 6 și 7 mai, 6 mai după amiaza și uh, în 7 mai uh, toată ziua. Vă mulțumesc foarte mult pentru participare și vă mulțumesc pentru contribuția dumneavoastră la această reuniune. La revedere!